Iată că avem deja cinci membri în sală, haideți să începem. mai întâi rezultatele deciziei coordonatorilor. S-ar putea să vă plictisească grozav acest punct de pe ordinea de zi, însă am obligația să le citesc, așa că vă rog să fiți atenți. Azi dimineață am luat decizii în legătură cu petițiile privitoare la Africa 20-25 noiembrie, abolirea petițiile pentru trenul Madrid-Mursia și agricultura în Danemarca, pe care, de asemenea, pe care punct de asemenea vom adăuga la ordinea de zi. S-a convenit și asupra altor câteva puncte, am hotărât să înaintăm un aviz pe marginea raportului legislativ AFCO cu privire la revizuirea regulamentului privind inițiativa cetățenească și uh, în baza uh, regulii 154. Recomandările Consiliului au fost închise potrivit propunerii mele 0397 0400 0431 se va închide de asemenea și petiția 0499 va fi declarată admisibilă, după care se închide imediat. Vizitele de constatare va exista o astfel de vizită în primul semestru al anului 2011, în luna februarie, în timpul săptămânii verzi, uh, într-o regiune din sudul Germaniei și este posibil să avem în vedere și organizarea unei a doua vizite în cazul în care vom primi derogarea de a organiza acea a doua vizită în afara uh, săptămânilor turcoaz. Adică o vizită de joi până vineri. Pe urmă, în ce privește perturbatorii endocrini și efectul asupra sănătății și mediului, uh, Uh, va fi organizată o audiere uh, pe tema aceasta și uh, vom asocia și Comisia de Resort la această audiere. Apoi, în ce privește ocuparea precară, în 22 noiembrie, și am transmis secretariatului sarcina de a lucra la detaliile programului pentru această audiere. Cu privire la declarația comună, am convenit ca secretariatul să elaboreze un proiect imediat după publicarea programului de lucru al Comisiei, pe marginea câtorva chestiuni principale. Coordonarea referitoare la reuniunea uh, de ieri, reuniunea cu comisarii și uh, uh, reuniunea ordinară a conferinței președinților, apoi un studiu de studiu cu privire la conformitate, cu privire la FATCA, de fapt, și s-a stabilit ca votul să se amâne până la viitoarea reuniune a coordonatorilor. Atât din partea mea. Iar acum, în ceea ce privește vizita de constatare la Madrid în Spania, care a avut loc în luna mai a acestui an, Președinta delegației a fost doamna Darling, căreia îi voi da cuvântul la acest punct. Alături de noi se află și reprezentanți din Spania și reprezentanții ai Comisiei. Jude, te rog. Mulțumesc foarte mult, Cecilia. Am uh, prezentat raportul meu inițial cu privire la această vizită în 13 mai, în fața comisiei, doar la câteva zile după ce ne-am întors de la Madrid. Ne simțeam cu toții cu impresiile proaspete și intense. Au fost două zile extrem de uh, pline. Am analizat uh, cazuri istorice de furt de nou-născuți din spitale, și de la alte centre medicale din Spania, fenomen care s-ar fi întâmplat, se pare, pe termen lung. Am primit un mare număr de petiții în legătură cu această situație. Ei bine, în raportul pe care vi l-am prezentat am vorbit despre cât de emoționantă și intensă a fost acea vizită. Scandalul bebelușilor furați din Spania în timpul războiului civil, după, în dictatură și în timpurile democratice, a, a fost de mare amploare, deși au existat contradicții între cele spuse de autorități, de victime, de jurnaliști și așa mai departe. Au fost, uh, -a, nu s-a stabilit dacă era vorba de simpli cetățeni uh, bizari, de, de oameni dubioși care practicau asta sau dacă erau adevărate rețele infracționale. Au, au existat uh, anchete și s-a, s-a pus problema dacă a fost suficientă asistență oferită victimelor, de natură juridică, dar și emoțională, psihologică. De la începutul lunii mai am colaborat cu secretariatul și în acest sens îi mulțumesc în mod deosebit Carolinei din secretariatul Comisiei PETI. Ne-am străduit așadar să punem cap la cap un proiect de raport care să întrunească acordul tuturor participanților la această vizită și care să transmită, practic, cuvânt cu cuvânt, toate detaliile pe care le-am constatat în acest raport, pentru că știu că petiționarii sunt interesați de detaliile lor în discuțiile cu autoritățile, deci am încercat să cuprindem în raportul nostru toate cele discutate cu Ministrul de Justiție, cu Biserica din Spania, cu Ombudsmanul Britanic, cu um, Comisia pentru Justiție din Parlamentul uh, Spaniol, cu victimele, cu petiționarii, cu uh, jurnaliștii de investigații, cu uh, avocații implicați în identificarea a ceea ce s-a întâmplat în toate aceste cazuri. Am avut o foarte bună colaborare între membrii acestei misiuni și mult le mulțumim pentru asta. Deci, cu toții am pus umărul la Uh, redactarea raportului de pe urma acestei misiuni și avem o recomandare, recomand, 15, de fapt avem un set întreg de recomandări, e vorba de 15 recomandări pe care le supunem discuțiilor comisiei și pe care le-am convenit între noi. În ceea ce privește aceste recomandări, ele sunt, ele conțin elemente foarte serioase, recomandări pe care le adresăm uh, statului spaniol, uh, testare ADN gratis pentru victime, sprijin pentru victime, dar și o anchetă cât se poate de amplă în ceea ce s-a întâmplat au fost solicitări din partea Bisericii Spaniole, către Biserica Spaniolă să și deschidă arhivele către investigatori, pentru membrii familiilor, pentru ca aceștia să știe ce s-a întâmplat. În discuțiile pe marginea acestor uh, recomandări, aș dori să închei spunându-vă că un foarte mare rol, inclusiv în misiunea noastră către Madrid, l-au avut chiar petiționarii cu care în mare parte ne-am și întâlnit la Madrid. Sunt oameni care au avut de suferit ani de zile, care au făcut campanie ani de zile, care ani de zile au, întrebat, au adresat cele mai elementare întrebări în legătură cu uh, cei dragi ai lor. Unde este copilul meu? Unde este fratele sau sora mea sau părinții mei? Sunt persoane care au fost adoptate în condiții neclare. Am încercat așadar în raportul nostru să reflectăm poveștile lor. Și în acest sens uh, am dorit să existe un raport al Parlamentului European, pentru că oamenii aceștia au avut de suferit foarte mult. Unul dintre cei care, cu care ne-am întâlnit în Spania mi-a spus că va muri probabil nu de uh, bătrânețe, ci de o inimă frântă din cauza suferinței prin care a trecut. Să nu uităm că E vorba de viețile oamenilor, e vorba de o suferință reală, de durere reală și pentru astfel de nenorociri trebuie găsite răspunsuri. Și implicarea noastră pentru asta este foarte importantă. Sperăm că acest raport să răspundă așteptărilor petiționarilor și să ducă la o etapă ulterioară în uh, rezultatele obținute, inclusiv uh, cu implicarea Bisericii Spaniole. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru uh, recunoștința exprimată față de secretariat și de Carolina. Și eu însă, în numele comisiei, vreau la rândul meu să-i mulțumesc lui Jude pentru că a condus această vizită de constatare deosebit de sensibilă și că a dus-o la bun sfârșit cu sprijinul colegilor și cu toată delicatețea necesară în acest context. Mulțumesc încă o dată, inclusiv pentru respectul manifestat față de toți cei implicați în acest proces. Iar acum aș vrea să vă întreb cine dorește să intervină pe această temă. Raportorii din umbră, doamna Peteira, doriți să interveniți? Podzielam opinie pani przewodniczącej, że była to wizyta. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte. Într-adevăr, a fost o vizită foarte complicată. De-al în cursul său am primit informații contradictorii în mare măsură. De aceea, părerea mea este că n-ar trebui să adoptăm poziții foarte ferme și să-i judecăm prea aspru pe cei implicați. De-al natura însăși a unor astfel de practici este foarte greu de înțeles, de evaluat. Într-adevăr, este foarte posibil ca uh, bebelușii aceia să fi fost furați de persoane dubioase, de, uh, dar și de rețele infracționale, pe de altă parte. Uneori se poate întâmpla să fie vorba de uh, bani câștigați ilegal de pe urma acestor proceduri, dar se, trebuie să fim foarte atenți și să ne menținem o abordare cât mai obiectivă și echilibrată. Avem o serie de informații care ne permit să încercăm o descriere a situației, dar Până când autoritățile spaniole nu vor fi clarificat lucrurile, nici noi nu o să putem spune ce trebuie făcut. Avem mai întâi de toate nevoie de toate informațiile, de toate datele necesare. Mulțumesc! Nu mai văd pe nimeni din delegație care să, fi, să dorească să intervină. Eleonora, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și eu uh, președintei delegației pentru munca depusă și pentru raportul prezentat. Am avut într-adevăr o foarte bună colaborare, iar propunerea de care discutăm astăzi oglindește în bună măsură și opiniile mele în urma acestei misiuni. Sper să putem în, în următoarele săptămâni să aprofundăm subiectul și să intrăm în detaliile sale. Am uh, observat și eu contradicții majore între cele spuse de unele dintre autoritățile cu care ne-am uh, întâlnit. Fără îndoială, din punctul nostru de vedere, cel puțin, acesta este un lucru de care ar trebui să ținem seama și care ni se pare pertinent. Am discutat cu un număr foarte mare de petiționari și ei și-au exprimat marea neîncredere față de instituțiile spaniole implicate, care până astăzi n-au fost în măsură să ofere sprijinul adecvat și să se ocupe în mod serios de anchete, cu probe, cu elemente cât se poate de serioase și indubitabile pentru a obține răspunsuri serioase. câteva considerații din partea mea, fără îndoială că ulterior ele vor fi aprofundate odată cu amendamentele ce se vor aduce textului, dar deocamdată simt nevoia să le vi le împărtășesc. Mai întâi trebuie ținut seama de cadrul juridic internațional de care este ținută Spania și pe care trebuie să-l respecte. Mă refer în special la convențiile ONU cu privire la delictele împotriva copiilor și adolescenților și uh, Convenția ONU cu privire la protecția oricărei persoane de dispariție forțată. Au fost numeroase, cum spuneam, cazuri de uh, bebeluși furați în timpul perioadei lui Franco, în timpul regimului lui Franco și, și ulterior, și care ar fi putut de fi definite ca, uh, care ar putea fi definite ca uh, crime împotriva umanității. Cred că e foarte important de subliniat acest lucru. Și mai mult decât atât, cred că ar putea să fie considerate și infracțiuni conexe. pentru că eu cred că sunt multe elemente care ne pot face să credem că este vorba aici de implicarea unor întregi rețele infracționale în cazurile acestea de copii furați. Spania ar trebui să, am spus, ar trebui să, apli, să ratifice Convenția ONU cu privire la neprescrierea crimelor de război și crimelor împotriva umanității. Și asta ar face posibilă recunoașterea acestor crime și ar eficientiza, de fapt, recunoașterea acestor crime ca fiind crime împotriva umanității. În cursul vizitei noastre am întrebat autoritățile spaniole în legătură cu situația punerii în aplicare a recomandărilor ONU din 2 iulie 2014, recomandări făcute de ONU către autoritățile spaniole. Când am pus această întrebare, n-am primit niciun răspuns. Întrebarea am adresat-o chiar eu. Ultimul caz de copii furați în timpul regimului franchist au uh, fost anchetate în contextul unor uh, interpretări ale legislației spaniole în legătură cu care, unor dispoziții din legislația spaniolă în legătură cu care chiar ONU a cerut abrogarea. Eu am solicitat uh, crearea unei bănci de date unei baze de date, așa cum, spuneau și, cum spunea și colega mai devreme, și sunt și alte elemente pe care, fără îndoială, le vom uh, prezenta mai în detaliu atunci când vom discuta despre ele. Mulțumesc și acum, dragi colegi, știu că acesta e un subiect uh, în legătură cu care toată lumea ar vrea să intervină și să spună um, o mulțime de lucruri dar atunci când interveniți, rugămintea mea este totuși să fiți cât mai conciși și să nu repetați cele spuse de colegii dumneavoastră. Doamna Zdanoca. Da, foarte concisă voi fi. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc uh, președintei delegației, care a și explicat cele mai uh, semnificative elemente ale acestei probleme și suntem de acord cu conținutul acestui raport. Dar minteri, uh, asta în prima, la prima parte a raportului, iar în legătură cu a doua parte a sa am înaintat amendamente deja. Principalul motiv pentru care am înaintat aceste amendamente s-a legat de uh, faptul că nu e limpede dacă au fost uh, o uh, Răpirea aceasta de copii s-a făcut cumva la întâmplare sau a fost sistematică? E o chestiune politică. Dacă părerea mea este că a fost o, o acțiune sistematică și cred că așa ar trebui tratată. Mulțumesc, doamna Albiol. Bună, în primer Mulțumesc. Mai întâi doresc să-i mulțumesc lui Jude, președinta uh, comisiei noastre care s-a deplasat în Spania, tocmai pentru munca depusă pentru a realiza acest raport și mai ales pentru rolul său activ înainte, în timpul și după misiune și pentru angajamentul său față de petiționari și față de asociațiile de victime. Și evident și pentru munca ce se desfășoară acum, tocmai pentru a încerca să rezolvăm o problemă care încă nu a fost rezolvată. Eu cred că misiunea a fost una de succes pentru că am reușit să aducem pe o agendă politică subiectul acesta, subiectul copiilor furați. Și asta tocmai datorită Comisiei noastre PETI. Deci e important să subliniem acest lucru. Apoi, e un subiect important pentru că raportul subliniază de ce petiționarii au trebuit să ajungă până în Parlamentul European. Au ajuns în Parlamentul European tocmai pentru că au fost abandonați, pentru că sistemul nu a funcționat în statul spaniol. Nu, actorii uh, competenți, autoritățile publice competente sau Biserica Catolică nu au desfășurat anchetele necesare, nu li s-au oferit răspunsuri. Și asta i-a împins pe petiționari să ajungă până la Parlamentul European. Și evident că dacă în Spania lucrurile s-ar fi derulat bine, atunci petenții n-ar fi trebuit neapărat să ajungă până la Bruxelles. Deci asta trebuie să fie clar subliniat. Poate că o să depunem un amendament în acest sens. Și pe aceeași linie de gândire sunt de acord că până în prezent statul spaniol nu a acționat cu sentimentul de urgență necesar în cazul de dispariții, unor dispariții forțate. Și asta nu spunem noi, ci pe 7 septembrie a fost afirmat de către grupul de lucru din partea Națiunilor Unite care a lucrat pe acest subiect. De aceea este foarte important ca până la urma urmei să nu oglindim doar ceea ce gândesc sau simt asociațiile de victime sau noi sau uh, petenții, Comisiei, ci să oglindim de asemenea și lucrările grupului de lucru al Națiunilor Unite pe același subiect, care spune de fapt același lucru, și anume că munca de anchetă necesară, care trebuia să fie desfășurată de autoritățile spaniole, nu a fost desfășurată. Deci, în continuare, vom fi în continuare activi în ceea ce privește depunerea de amendamente. Am fi dorit de asemenea și amendamente pe un alt subiect care nouă ni se pare important, și anume că trebuie să fie foarte clar că a existat o adevărată traumă, că a existat un plan sistematic, că trebuie identificate răspunderile publice ale autorităților publice și astfel trebuie să determinăm cum de atât de multă vreme a putut să se producă un astfel de furt masiv de bebeluși în statul spaniol. Și pentru a încheia, vreau doar să spun că trebuie să nuanțăm anumite aspecte prin amendamente. Spre exemplu, că dovezile și uh, uh, analiza ADN să fie una gratuită pentru toate victimele, să se știe exact care a fost rolul Bisericii Catolice, care a fost complicitatea sa, să se sublinieze faptul că trebuie să avem criterii uh, armonizate în așa fel încât să nu fie prescrise aceste crime și infracțiuni și, de asemenea, evident, să subliniem nevoia de a avea o, o autoritate specializată pe aceste subiecte. În acest sens, noi o să depunem în amendamente și vom continua munca uh, alături de doamna președinte. Mulțumesc! Thank you very much. Rosa? Mulțumesc foarte mult, Rosa. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Vreau să, uh, să salut munca depusă de Jude, pentru că exact uh, mergi pe linia noastră de gândire în raport. Eu vor fi anumite amendamente, însă în orice caz vom menține spiritul raportului tău. Uh, deci amendamentele din partea PPE vor fi în sensul pe care l-ai marcat tu, pentru că e un raport echilibrat și, ca și ceilalți uh, raportori din umbră, e clar că subiectul uh, trebuie să evităm să politicizăm acest subiect. În orice caz, nu poate fi un raport în care atacăm uh, biserica, PPE-ul sau tot ceea ce nu ține de guie. Nu, eu cred că trebuie să fie un raport așa mai serios. Și în acest sens o să venim cu amendamente. Însă, în orice caz, nu vom modifica nuanțele introduse în raport de colega noastră uh, Gerling. E un raport echilibrat. Acum, în ceea ce privește vizita ca atare, dacă e să trebuiască să determinăm noi dacă a fost o traumă organizată sau nu, uh, eu vreau să vă spun că a fost uh, împreună cu al, am discutat și cu alte autorități care au investigat în diferite locuri timp de 40 de ani de zile, în momente diferite, cu actori diferiți Justiția spaniolă a ajuns la concluzia că nu era o rețea organizată. Asta nu înseamnă că nu au existat anumite interese comune între diferite persoane în diferite locuri. Eu nu mă ocup de dosar, nu anchetez, uh, și, dar nici n-aș vrea să ne punem noi în locul unor judecători. Poate sunt deputați care se consideră că sunt judecători și că știu ei că e vorba de o rețea și, uh, da, bun, o democrație trebuie să poată funcționa și eu zic că în uh, Spania democrația a func- funcționat. Dacă justiția a ajuns la o uh, concluzia că nu există o rețea, nu știu dacă ne revine nouă sarcina să contrazicem acești judecători. Ei au spus că nu e rețea. Deci, aici, în comisia noastră, nu putem să afirmăm ceva diferit. Deci nu sunt nici judecător, nici altceva, sunt doar deputat și de aceea vreau să menținem lucrurile în mod echilibrat. Mulțumesc, Jude, pentru spiritul raportului tău. I'm happy that, that... Mă bucur că uh, pare a fi uh, uh rezonabil și că are un sens tot ceea ce a fost menționat de către șefa delegației uh, în proiectul de raport pe care l-a înaintat, pentru că eu cred că trebuie să uh, tratăm suferința oamenilor uh, cu care am intrat în contact cu tot respectul. Astăzi este prezentă din partea uh, comisiei doamna Margaret Chuich. Nu știu dacă v-am uh, pronunțat corect numele, poate ne spuneți dumneavoastră cum vă numiți. Mulțumesc. În Irlanda se pronunță Tius, dar sunt obișnuită cu toate tipurile de pronunție. Mulțumesc pentru acest raport foarte interesant, detaliat, care eh, și-a propus să susțină drepturile victimelor. Și știți că eh, există documentul 29 din anul 2012, directiva privind uh, apărarea, protejarea victimelor și pe 15 noiembrie 2015 a apărut de asemenea o directivă privind drepturile victimelor uh, și această directivă este în continuare în vigoare și poate să uh, fie folosită ca bază, inclusiv în investigarea infracțiunilor uh, de acest tip. Cei care au fost victima acestui tip de infracțiuni, chiar dacă infracțiunile s-au produs cu mulți ani în urmă, pot beneficia de drepturile care sunt stipulate în această directivă și sigur că uh, trebuie aplicate aceste prevederi conform uh, specificului fiecărui caz în parte. Există uh, cazuri care sunt menționate și care s-au trecut în 2016, de asemenea un caz din 2017 și multe alte cazuri care încă sunt în analiză. Deci există drepturi care decurg din uh, prevederile acestei directive. Ceea ce s-a întâmplat în, chiar înainte de 15 noiembrie 2015. Mulțumesc, sunt informații foarte utile, mulțumesc foarte mult pentru această contribuție și um, informațiile îi vor servi și raportoarei uh, în uh, redactarea acestui raport și al concluziilor vizitei efectuate. Cred că a fost într-adevăr de folos să aflăm aceste informații. Constat că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul în legătură cu acest subiect, ci doresc să informez pe toată lumea că termenul limită pentru amendamente pentru uh, acest raport este 18 octombrie, adică miercurea viitoare, orele 15 după amiaza. Votul va avea loc pe 22 noiembrie în următoarea noastră uh, întâlnire a Comisiei. Tu dorești să mai intervii? Nu. Avem timpul necesar. Doresc doar să mulțumesc colegilor pentru conlucrarea într-o manieră atât de colegială, pentru că subiectul este deosebit de sensibil, dificil, încărcat cu multă emoție și uh, eu cred că uh, trebuie să ne gândim la toate mamele, tații, surorile, frații cu care ne-am întâlnit la Madrid. Trebuie să le oferim răspunsurile pe care le așteaptă în legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu un membru al familiei lor. Și sper să avem un raport bun care să vină în întâmpinarea așteptărilor lor. Mulțumesc pentru toate eforturile făcute și investiția în elaborarea acestui dosar foarte sensibil. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Cred că sunt prezenți în sală petiționarii pentru petiția numărul 1525. Da, sunt în sală, bun venit. Este vorba aici de crimele comise de către gruparea teroristă ETA în Spania. Îi salut pe toți petiționarii și vă voi da cuvântul. Primul va vorbi domnul Rodriguez Arias și domnul Portero de la Torre, fiecare dintre dumneavoastră veți putea să prezentați petiția în câte 5 minute, după aceea ascultăm pe colegi, pe reprezentantul comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Sí, buenas tardes. Mulțumesc, o după amiază plăcută tuturor, doamnelor și domnilor deputați din partea Comisiei PETI. Asociația Demnitate și Justiție este astăzi prezentă pentru că 379 de cazuri din uh, asasinatele comise de către gruparea teroristă ETA în Spania și în Franța în continuare sunt uh, nesoluționate. E vorba de aproape jumătate din uh, asasinările comise de ETA în Spania și Franța, adică mai precis 44% din total care și în ziua de astăzi încă nu au fost rezolvate, soluționate. Vorbim de 379 de familii care în continuare nu beneficiază de dreptul uh, elementar de a se face dreptate și asta în ciuda trecerii timpului, fără nicio anchetă judiciară uh, serioasă care să fie realizată în mod independent în conformitate cu articolele 2 și 47 din Carta Europeană a Drepturilor Omului toată această situație este rezultatul unor diferite situații, a diferite anomalii, contrare, contradictorii și care încalc Carta Drepturilor Fundamentale ale, ale Uniunii. Prima, este o omitere clară a aplicării din partea autorităților spaniole și administrației și a justiției a jurisprudenței recunoscute de Tribunalul Suprem din Spania și din codul penal spaniol care permite uh, Uh, șefii, ca șefii teroriști uh, ai uh, grupării ETA care au condus această organizație să poată fi trași la răspundere pentru fiecare dintre aceste 379 de cazuri. E vorba de o doctrină. Organizația SESAF, care este o, o entitate de mediere condusă de profesorul german Klaus Roxin. Și e vorba de jumătatea secolului, de o de, de, care este datată din jumătatea, de la jumătatea secolului trecut. Uh, s-au re, repetat diferite decizii în instanțe care sunt acceptate de către tribunalele spaniole și care ne vor permite să acționăm împotriva celor din umbră, a personajelor din umbră care au stat la originea acestor asasinate indiferent că până la urmă s-a găsit doar persoana care a tras într-adevăr uh, cu arma respectivă. Există și alte autorități și entități care sunt responsabile de aceste crime și trebuie să fim atenți. Cei care au executat crimele, cei care au pus bombele, care au tras, uh, sunt uh, o categorie de participanți, dar mai există și o altă categorie de participanți, cei care au, au cerut executarea acestor, uh, acestor uh, crime și care au instrumentalizat ulterior aceste evenimente. Mai mult decât atât, poliția din Spania și garda civilă au reușit să identifice exact cine erau acest, acești șefi supreme ai organizației teroriste și asta în fiecare moment. Și în acest document pe care o să vi-l mânăm și mai avem încă un alt document și anume raportul care identifică toți acești șefi uh, ai uh, grupării teroriste ETA, pe fiecare în parte e identificat. Dar, în continuare, Ministerul Justiției încă nu a deschis niciun fel de panchetă împotriva vreunei dintre aceste, vreunea dintre aceste persoane. Deci, nu există o egalitate, o egalitate în fața justiției. Mă gândesc că victimele, în uh, virtutea articolelor de, uh, corespondente din Carta Drepturilor Fundamentale, ca și cetățenii europeni, nu au exact aceleași drepturi, nu au dreptul la, un, uh, la justiție. Nu li se garantează protecția vieții. Și asta prin aplicarea legii, pentru că există un astfel de articol, articolul 2 din Carta. Uh, care se reprezintă una din obligațiile fundamentale pentru toate statele membre ale Uniunii Europene față de toți cetățenii europeni. Și, în al doilea rând, putem demonstra de asemenea că statul spaniol nu și-a îndeplinit îndatorirea de a uh, realiza o anchetă pentru aceste 379 de cazuri. Pentru că au existat neglijențe, omisiuni în uh, instructarea acestor, uh, acestor cazuri și putem demonstra din nou cu fapte, cu dovezi pe care le-am, le adus astăzi, un nou document care demonstrează acest lucru, un certificat oficial din partea autorităților judiciare spaniole care demonstrează că această distrugere a dovezilor uh, a avut loc în uh, Spania numim acest lucru ex- curățarea dosarului. Uh, anumite dovezi au fost curățate, între ghilimele, din dosar. Pentru că, gândiți-vă, dacă s-a făcut acest lucru într-un singur dosar, putem presupune că acest lucru s-a făcut în toate cele 379 de dosare. În concluzie, noi cerem ca toate aceste aspecte să fie anchetate, investigate și vă rugăm să abordați această, această uh, situație urgentă și să avem eventual și o delegație a deputaților spani- uh, din, care să vină în Spania să discute cu asociațiile de victime, cu autoritățile uh, care au fost uh, abordate de către Comisia dumneavoastră și care să eventual să ne susțină, pentru că e vorba de o adevărată anomalie juridică asemănătoare cu cea a copiilor furați din Spania. Și nu trebuie să lăsăm uitării acest, aceste 379 de uh, victime, cetățeni europeni care au fost asasinați și victimele lor. Trebuie să vă spun un lucru. Astăzi noi aici suntem un grup de victime, victime ale terorismului. printre care există un grup de patru familii care astăzi, într-o sală, și-au exp au explicat experiența lor și felul în care nerezolvarea unor astfel de dificultăți încă din anul 1973 până în 2009, uh, aceste dosare nu au fost rezolvate. Eu sunt victimă, tatăl meu a fost asasinat eu sunt victima terorismului. În anii 2000, ă, tatăl meu a fost, ă, a fost asasinat. Eu am obținut o condamnare, am obținut, am obținut dreptate, dar mai sunt și alte persoane, alte victime ale terorismului, care și astăzi sunt prezente în sală și care nu au avut șansa pe care am avut-o eu. Așa că singurul lucru pe care îl cerem este că într-adevăr, statul spaniol, în baza ă, cărții fundamentale, drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, să acționeze. Și acum aș dori să dați cuvântul unei persoane care să ne poată, să ne poată povesti cazul său. Buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos a las víctimas. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă, vă mulțumesc pentru că ne dați cuvântul nou victimelor care suntem prezenți. Acum câteva săptămâni, în 5 mai, uh, în 5 mai 82, tatăl meu, Angel Pascual Mojica, se întorcea acasă și a scos din buzunar o scrisoare și pe care am citit-o. Și se părea că era cea de-a patra scrisoare pe care o primea din partea ETA și în care se spunea că dacă nu își lăsa baltă munca sa de director pentru a construi centrala nucleară din Lemonite, din nordul Spaniei, și dacă nu se punea capăt acestui șantier, atunci o să fie omorât. Noi nu aveam îndoieli că așa o să se întâmple, pentru că deja cu un an înainte un coleg de-al său fusese omorât într-un mod oribil, cel mai oribil cu putință. După ce m-a lăsat să citesc această scrisoare, tatăl meu m-a întrebat ce părere ai tu, Ignigo? Și eu le-am zis, păi ce să faci? Trebuie să lași baltă, abandonează ce faci imediat. Și mi-a răspuns exact în felul următor. Să știi că nu. Să știi că nu. Din două motive. Mai întâi, pentru că eu cred în ceea ce fac și pentru că m-a costat mult să ajung unde am ajuns. Și cum spuneam, la câteva săptămâni după această conversație, câțiva teroriști din gruparea ETA, patru la număr, au coborât dintr-o mașină și au tras de 25 de ori în el. Și a fost într-o dimineață din luna mai. Știu asta pentru că eram alături de el. Am suferit foarte mult. Să ajung acasă și să trebuiască să-i spun uh, surorilor mele și mamei mele. A fost foarte greu să-l abandonez. Las balt acolo în mașina aia cu 25 de lovituri de armă. Și uh, după câteva zile au venit niște polițiști la casa mea și mi-au spus, uh, dincolo de toate întrebările pe care mi le-au pus, uh, și mi-au arătat peste 100 de fotografii a unor um, eventual teroriști ca să pot să le identific și mi-au spus în felul următor. Să nu-ți faci griji, Inico, o să-i pedepsim pe acești asasini uh, pe, și pe criminali și o să-i aruncăm în temniță. Au trecut 35 de ani și tot nu știm cine exact a asasinat pe tatăl meu și, evident, nimeni n-a ajuns la închisoare. Așa că vreau să vă mulțumesc pentru faptul că n-ați ascultat. Noi suntem uh, victime, nu avem timp suficient să ne putem prezenta toate cazurile. Dar mai sunt încă doi colegi a căror familie a fost uh, asasinată în anii 70. Uh, un alt coleg, ultima, ultima, ultima omucidere comisă de ETA. Eu mă simt profund european, mult mai european decât și-ar putea imagina cineva. Eram deja, mă simțeam european înainte să intre Spania să adere la Uniunea Europeană. De aceea vă rog, am, vă rog să ne ajutați să luptăm împotriva impunității și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru aceste declarații atât de mișcătoare și atât de îngrijorătoare ce ați făcut dumneavoastră a fost să uh, vă adresați nouă, nu doar în calitate de politicieni, ci și de ființe umane. Și am constatat că audiența a fost foarte mișcată de uh, poveștile trăite de dumneavoastră. Nu sunteți singuri, pentru că trăim totuși într-o societate în care există o cultură de pedepsire a făptuitorilor. Dar înainte de a da cuvântul colegilor pentru dezbatere, vreau să dau cuvântul domnului Blumsma din partea comisiei, după aceea să încercăm să avem în minte poveștile pe care ni le-ați istorisit să nu fim prea duri unii cu alții, dar ă, să ne gândim că avem ă, prezenți în sală petiționari care și-au pierdut ființe iubite. Comisia. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați petiționari, stimați membri ai Comisiei. Discutăm ă, cazuri foarte serioase Sigur că este justificată dorința petiționarilor ca acești criminali să fie aduși în fața procurorului. În uh, drept problemele legate de a clarifica dacă cineva este sau nu vinovat uh, ține până la urmă de competențele statelor membre statele membre trebuie să garanteze securitatea internă și legalitatea trebuie să vă informez că instituțiile Uniunii Europene nu au niciun fel de competență în a interveni în sistemul judiciar din statele membre. Sigur că este o chestiune care ne preocupă și pentru ca victimele terorismului din Europa să primească totuși sprijin. Există o directivă care acordă compensații acestor victime. Directiva din 2012, dar și anul acesta a fost adoptată o directivă eh, care combate terorismul. Și eh, deci, în baza acestei directive pot fi acordate uh, despăgubiri. Până în septembrie anul viitor, cred că uh, se va putea implementa această directivă. Dar până atunci gândim în continuare formule de a contracara actele teroriste. Președinta. Parlamentul European cu câteva săptămâni în urmă a luat o decizie de a înființa o comisie specială care va desfășura o activitate de combatere a terorismului. Noi toți încercăm să ne implicăm în aceste eforturi. Sigur că viețile pierdute nu pot fi aduse înapoi, dar încercăm să contracarăm asemenea fapte ca pe viitor să nu se mai producă. Dar acum voi da cuvântul membrilor plini, membrii ai comisiei. Doamna Beatrice Besera va avea prima cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumiri și bun venit tuturor petenților prezenți de față, victimelor și aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor de față astăzi la dezbatere, pentru că acum câteva luni, în momentul în care am dezbătut acest subiect și am vrut să vedem dacă această petiție trebuie să rămână deschisă, s-a ajuns la un acord și anume că uh, e un acord clar să rămână deschisă și vreau să-i mulțumesc uh, lui Rosa Estaras pentru sprijinul acordat și pentru dorința și decizia de a menține această uh, petiție deschisă, pentru că e un minim pe care vi-l datorăm, să vă ascultăm, să fim capabili să înțelegem că drepturile cetățenilor trebuie să poată fi exercitate pe deplin. Acum, chestiunea aceasta a terorismului, Europa este unită, din ce în ce mai unită în fața fenomenului terorismului. Și de fiecare dată e clar că trebuie să-l combatem și să îi pedepsim pe responsabili, să ținem seama de nevoile victimelor. Și e vorba de o răspundere, o îndatorire morală a noastră, a statelor și a societății. Să rezolvăm, să soluționăm aceste aproape 400 de cazuri. Este o necesitate primordială pentru victimele prezente aici de față și pe cei care reprezint. Să garantăm garantăm acestor victime faptul că se, li se răspunde nevoilor lor. Și asta va transmite un mesaj către teroriști. Valorile împotriva cărora se exprimă ei, distrugerea democrației, valorile omenești, e bine, acum sunt mai puternice decât oricând. Dar e vorba și de obligații legale ale Uniunii Europene și ale dreptului internațional. Eu cred uh, că putem să lansăm un mesaj foarte clar uh, o trimitere la raportul Comisiei referitor la faptul că e vorba de o definire a competențelor și dacă, acest, dacă poate exista un amestec în sistemul judiciar al unui stat membru. Dar aici nu vorbim doar despre ceea ce ne-au prezentat astăzi petenții. Nu e vorba doar de o chestiune penală, ci vorbim și de drepturile victimelor. Să nu uităm asta să punem capăt impunității, să știm exact cine i-a omorât pe acești oameni. E un drept, e un drept asemănător cu alte drepturi, e un drept fundamental și ca atare acesta este cuprins în rândul drepturilor fundamentale și face parte din obligația noastră ca și instituție europeană. De aceea cred eu că este absolut necesar să examinăm situația aceasta a celor 379 de cazuri nesoluționate, mai ales, așa cum s-a spus, în lumina noii directive referitoare la lupta împotriva terorismului. Și ar fi foarte interesant să știm din primă sursă cum e posibil, din sursă sigură, să ni se explice de ce încă nu s-au rezolvat aceste cazuri. E un subiect foarte sensibil cu impact social și Uniunea Europeană este angajată să protejeze aceste drepturi civile peste tot în lume. De aceea vreau să vă cer, doamna președinte, și cer comisiei noastre ca această petiție să rămână deschisă, pentru că eu cred că trebuie să transmitem, să avem o scrisoare care să fie transmisă acestei noi comisii special create în Parlamentul European, cerându-i participarea în întregul proces și, de asemenea, v-aș ruga să trimitem o scrisoare și guvernului spaniol. Guvernul spaniol este profund implicat în lupta împotriva terorismului, împotriva terorismului global, dar lupta împotriva terorismului reguli, asta înseamnă de asemenea să punem capăt impunității, să punem capăt suferinței victimelor. Victime față de care trebuie să dăm dovadă de tot respectul și toată considerația necesară. Thank you very much, Beatrice. Mulțumesc foarte mult, Beatrice. Și acum Rosa. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar... Da, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, lui Dani, Asociației Demnitate și Justiție, care sunt acum departe, alături de noi. Eu cred că mărturia dumneavoastră este una foarte clară și aproape jumătate din asasinatele care au fost co- comise din gruparea teroristă ETA, e adevărat că nu au fost soluționate. Și pentru asta e nevoie acum de dreptate. E adevărat că toate guvernele s-au implicat uh, rând pe rând în rezolvarea acestei situații, însă data așa este. 379 de asasinate, adică 44% în continuare nerezolvate. Și uh, E clar că comisia noastră trebuie să, să, să intervină. E, mai sunt și alte cazuri. Um, răspunsul oferit de Comisia Europeană este asemănător cu cel pe care l-am uh, primit uh, Uh, și în cazul copiilor furați. Ni s-a spus că nu era competentă, dar noi, ca și deputați, am considerat la momentul respectiv că este o temă de drepturi ale omului și că Parlamentul său, uh, Parlamentul acesta trebuie să, să protejeze drepturile sale fundamentale și uh, drepturile omului. Și în acest caz e mai mult decât foarte clar că și aici e vorba de drepturi ale omului, deși Comisia Europeană spune că nu este competentă, ca și în cazul copiilor furați, e bine, eu sunt de o altă părere. Comisia noastră și Parlamentul trebuie să se implice trebuie să fie la înălțimea situației și să-i ajute pe petenți și să trimit autorităților și guvernului din Spania o scrisoare, să pună presiune, să facem tot ceea ce ne stă în putință, în așa fel încât să putem clarifica și soluționa fiecare dintre aceste asasinate. Um, în acest sens, solicitarea fundației dumneavoastră de a cere ajutorul comisiei. Sunt de acord cu Beatriz pentru a spune că, da, această comisie specială de anchetă și de luptă împotriva terorismului poate să organizeze o misiune de observare uh, pe teren uh, la, în Spania. Sunt de acord cu acest lucru pentru că după ce am văzut rezultatele obținute uh, ca urmare a deplasării pe subiectul copiilor furați în Spania, îmi dau seama că asta reprezintă un instrument, o posibilitate de presiune, o pârghie Evident, nu puteți să luați cu toții cuvântul, dar există și alte mărturii. Mărturii din partea unei doamne care spunea că ă, acum 45 de ani au fost omorâte persoane dragi și care au fost pur și simplu uitate. Sau uh, un domn mai în vârstă care spunea că uh, fiul său a fost uh, ultimul atentat comis de uh, gruparea teroristă ETA. Și uh, e adevărat, că nu vom putea să, să, să ștergem cu buretele durerea uh, victimelor terorismului. Însă e adevărat că uh, soluționarea acestor cazuri e o chestiune de dreptate, de justiție. Așa că eu am avut ocazia să discut cu, acești, cu aceste persoane înainte să veniți la această ședință și uh, știu că președinta noastră, Cecilia, este foarte angajată pe chestiunea ale drepturilor omului uh, deci eu, ca și spaniolă, ca și vicepreședinte a acestei comisii de petiții, solicit ca comisia noastră să facă tot ceea ce este în putință, în așa fel încât să putem ajuta la clarificarea și soluționarea fiecăruia dintre aceste cazuri uh, asasinate din, Sp din Spania. Putem trimite scrisori către autoritățile judiciare, către autoritățile uh, la guvern, în așa fel încât să să, să putem să mobilizăm conștiințele și să facem în așa fel încât lucrurile să avanseze. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, <laughs> domnul Lopez Aguiar. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, în spaniolă, iată, din nou spaniola, ca, și nu ca din întâmplare, Comisia pentru Lupta împotriva terorismului este o decizie foarte bună și uh, vreau să salut petenții care sunt astăzi de față și care reprezintă o asociație de victime ale terorismului. Și uh, în Comisia de Luptă împotriva Terorismului, experiența spaniolă va fi uh, una determinantă. Nu suntem singuri, evident, însă poate suntem statul uh, membru care are cea mai mare experiență în domeniu. Așa că nu va fi foarte ciudat ceea ce voi spune. Mă alătur celor spuse de colegi și nu pot decât să fiu alături de aceste victime ale terorismului, pentru că experiența lor este una înspăimântătoare. Și e clar că un astfel de subiect poate uni toate partidele democratice în mod conștient, în așa fel încât să punem capăt fenomenului de terorism. Știm ce înseamnă terorism. Am reușit să punem capăt grupării teroriste ETA, însă iată că durează mult până când se obține dreptate, așa cum s-a subliniat de altfel astăzi. E vorba de 379 de cazuri și asasinate nesoluționate, deci tot atâtea de familii care în continuare nu au obținut dreptate. Și cred eu că Parlamentul acesta își face munca. Își face munca sa în momentul în care, după ce a a um, ascultat ceea ce spunea Comisia Europeană și anume că nu are competența în domeniu, și-a făcut munca în sensul că a ascultat pe petenți, le-a dat ocazia să se exprime. Au fost, am fost cu toții emoționați. Acum trebuie să ne gândim, în limitele posibilului, tot ceea ce putem face, în așa fel încât dreptul și legislația europeană să meargă mai departe, să meargă mai departe decât uh, în momentul de față. Parlamentul European ar putea să reprezinte această inițiativă, pentru că dispunem de instrumente în acest sens. Comisia să vină și să completeze munca deja realizată. Avem o directivă de protecție a victimelor din 2012, avem o directivă de luptă împotriva terorismului din 2017. Uh, nu e suficient atâta vreme cât nu există o despăgubire a victimelor și nu, atâta vreme cât nu există dreptate. Vreau să spun că experiența spaniolă poate fi foarte utilă în acest Parlament. Unitatea antiteroristă a tuturor partidelor democratice a fost un element decisiv pentru a putea lansa toată legislația necesară în domeniu. Uh, în domeniul judiciar, în drept penal, în procedură penală, în, în organizarea însă și a sistemului judiciar național, în așa fel încât să reușim să punem capăt grupării terorista ETA. Însă munca nu e realizată pe deplin și nu va fi pe deplin până când nu va exista o reparare a răului. Uh, deci nu pot decât să susțin această inițiativă și atenția trebuie să rămână în continuare vie, vie în Comisia de Petiții, pentru că asta este funcția noastră, să ascultăm mărturii și noi, ca și o conștiință a Parlamentului European, am avut ocazia să facem acest lucru în modul cel mai emoționant cu putință astăzi, așa că uh, vreau să-mi exprim toată recunoștința față de victimele terorismului și să le exprim sprijinul meu uh, nu pot decât să spun că noi în Parlament suntem mereu atenți la victimele terorismului și nu ca din întâmplare uh, noi, în timp ce combăteam acest flagel ETA, am avut ocazia să avem un parcurs politic axat pe aceste chestiuni și am avut ocazia să mă întâlnesc cu reprezentanții ai Asociației Victimelor, am discutat uh, chiar și cu domnul care a exprimat ce s-a întâmplat cu tatăl său. Uh, avem experiență în domeniu. Thank Mulțumesc foarte mult. Ați uh, constatat că Bruselul uh, este într-un fel inima Europei pentru că aici se întâlnesc oamenii, se întâlnesc speranțele oamenilor, așteptările care sunt puse în uh, acțiunile dinspre Bruxelles. Îi dau cuvântul acum domnului Diaz de Mera. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Da. Avem lacrimi în ochi, așa cum și Roza are lacrimi în ochi. După părerea mea, această comisie pentru petiții este și o comisie politică. Pentru că degajă și o forță politică această comisie. Vorbim de 379 de victime uh, cărora nu li s-a făcut dreptate pentru că nu au fost clarificate uh, aceste cazuri, nu au fost uh, depistați făptașii. Iar slăbiciunea unui stat uh, nu face decât să-i întărească pe criminali. Și de aceea aș dori să fac un apel politic la solidaritatea acestei comisii și v-aș ruga Uh, să uh, folosim și uh, forța mediatică. Cecilia, am constatat în multe ocazii, ocazii că ești o apărătoare vașnică a drepturilor omului. Justiția spaniolă și uh, procuratura spaniolă au dreptul să lucreze independent. Dar nu pot accepta răspunsul din partea Comisiei uh, că este vorba de subsidiaritate conform articolului 72 uh, este o chestiune care ține doar de competențele statelor naționale. Pentru că dacă prietenii noștri care se află acum în rândurile din spate, în sală, oameni pe care îi admir și Uh, cu care mă simt solidar, dacă ei sunt de acord, aș face următoarea propunere. Instrumentele comisiei noastre pot ne permit să luăm legătura cu procuratura din Spania, poate și cu ministrul justiției din Spania. Dolores Delgado este o procuroare foarte competentă și ea ă, este implicată în combaterea terorismului de tip jihadist. Eu cred că am putea să ne adresăm în scris lui Dolores. De asemenea, putem să ne adresăm în scris procurorului general. Și Există și un uh, procuror general la, cea mai, la instanța supremă uh, din Spania, dar am putea să ne adresăm și președintelui uh, instanței supreme și putem să ne adresăm în scris și ministrului justiției din Spania. Do. mi-am notat toată propunerea făcută. Îi voi da cuvântul acum lui Maite. Mi-e foarte greu să pronunț numele eh, de familie. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc foarte mult și mulțumesc și comisiei. Există o poveste pe care poate că o știți. Trei anchetatori din Spania Uh, dispun de toate datele legate de terorismul din Spania, ETAS și alte organizații. Și această carte a fost publicată în anul 2010. În momentul în care această carte a fost publicată, uh, Fernando Delgado și Dani Bordero au constatat că există peste 300 de crime uh, Um, care au rămas nerezolvate. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2010. După aceea, un grup foarte mic s-a adresat instanței supreme. Noi am avut o discuție cu președintele instanței supreme și el ne-a spus E imposibil să fie peste 300 de cazuri. Timp de un an și jumătate ne-am luptat să verificăm aceste date și am constatat că așa este, că sunt date corecte. Și uh, poate ați văzut mulți dintre dumneavoastră filmul Ultimul tango la uh, Paris. Uh, au existat confuzii cu făptași și um, au fost uh, cazuri în care um, trupul victimelor torturate nu a fost găsit niciodată familiile au așteptat un sprijin din partea noastră. Acum există uh, în continuare fenomene teroriste în Spania, dar nu există în continuare un act de justiție și nu există nici uh, o memorie uh, dedicată acestor victime. Într-adevăr, este vorba de sute de cazuri neelucidate. Așteptăm uh, în continuare uh, rezultate din partea instanțelor, dar uh, cei care se află astăzi în sală nu au primit asemenea răspunsuri din partea instanțelor. Deci, este important ca toate aceste cazuri să fie lucitate. Vă implor să facem ceva. Mulțumesc, doamna Jimenez Beseril. Muchísimas Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt de 8 ani de zile în acest Parlament și ca și Maite, ca și colegii mei de față, sunt și eu victima ETA de 19 ani de zile și în numele lui Alberto și în, uh, totul apare în această carte. Uh, au fost asasinat murit uh, fratele meu și au rămas trei copii fără tată. Însă, din fericire, asasinii lui Alberto, uh, Toni Coral, uh, sunt în închisoare, au fost condamnați. Ar fi cu totul altceva când or să iasă din închisoare. Dar, deocamdată, acolo se află. Nu toți am avut aceeași șansă pe care am avut-o eu, pe care a avut-o Maite sau care au avut-o și alții. Uh, victime ale ETA, uh, în așa fel încât uh, făptașii să fie aruncați în temniță. Borhan n-a avut această șansă pe care o avem noi, pe care am avut-o noi toți, ca să fie condamnați și întemnițați. De aceea, cred eu, că există în continuare 379 de cazuri de asasinate ETA care în continuare nu sunt soluționate și vreau să uh, lucrez zi de zi în așa fel încât să se găsească o soluție, să se găsească la nivel de Parlament soluțiile necesare în așa fel încât făptașii să poată fi uh, sancționați, aduși în instanță. Crimele ETA trebuie să fie considerate drept crime împotriva omenirii, pentru că e singura posibilitate pe care o avem în așa fel încât să nu fie prescrise aceste infracțiuni. Doamnelor și domnilor, fiecare victimă are dreptul de a obține dreptate și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, la capitolul 1, vorbește de demnitate și în capitolul 6 vorbește de justiție și exact acesta este numele asociației, demnitate și justiție. Uh, m-a surprins acest lucru și nu neapărat pozitiv răspunsul scris obținut din partea Comisiei, nu ceea ce a spus dumneavoastră astăzi, domnule, bănesc că uh, Așa trebuia să răspundeți. În răspunsul scris se spune felul următor, că Asociația Demnitate și Justiție pare mult mai îngrijorată pentru a-i aduce de pe teroriști în fața instanței decât să susțină drepturile victimelor terorismului. Nu știu cine la Comisia Europeană a putut să scrie așa ceva, însă cel care a scris așa ceva nu a avut niciodată în fața sa vreo victimă a terorismului sau a discutat vreodată cu vreo victimă, nu înțelege care sunt drepturile cele mai importante ale unor astfel de victime. Mai întâi, adevăr, demnitate, memorie și justiție, dreptate. De aceea, cred eu că este foarte important să de, menținem această petiție deschisă, pentru că, așa cum au spus și colegii mei, evident că e vorba de o competență de-a noastră, e vorba de capitolul 6 din Carta Drepturilor Fundamentale, care vorbește despre justiție. Și tocmai de aceea nu ne putem permite să închidem această justiție. Când vorbim despre finalul ETA, când vorbim despre pace, când vorbim despre uh, pace tot timpul în acest Parlament. Nu uitați că nu există niciun fel de pace. Gândiți-vă de unde, or, oriunde ar fi, ETA, Columbia, oriunde, în orice parte a lumii. Atâta vreme cât nu s-a făcut dreptate, nu există niciun fel de pace. Și nu putem vorbi că ETA a fost lichidată atâta vreme cât victimele în continuare sunt atât de numeroase, cât există în continuare 379 de cazuri nesoluționate. Da, e adevărat că a existat uh, o, o o punere sub semnul întrebării, aș spune eu, din partea poliției și nu față de ETA. Um, dacă nu reușim să pedepsim toți, asas, toți asasinii, pentru că se vorbește de temeiul juridic, că nu avem temei juridic, noi trebuie să știm exact cine a comandat aceste, cine a comandat aceste asasinate, cine a hotărât că trebuie ca să se uh, comită aceste infracțiuni, aceste omucideri. Um, cine a cerut unora să plece din sudul Spaniei să meargă în nordul Spaniei pentru a asasina. Asta trebuie să vedem, asta trebuie, făptașii aceștia trebuie să ajungem în, în instanță um, și de aceea cer ca această petiție să rămână deschisă, să continuăm eforturile noastre, pentru că e vorba de o luptă a noastră comună. Pentru că, bun, e adevărat, uh, acești oameni și-au pierdut ființe pe, la care țineau foarte mult uh, membrii ai familiei, dar s-ar putea acum să, victim, să, uh, să fie dublu victimizați. Nu numai pentru că au pierdut acele ființe dragi, dar mai mult decât atât pentru că nu li se face dreptate pentru că în fiecare zi aceste persoane trebuie să facă față suferințelor de a nu ști unde sunt trupurile, ce s-a întâmplat, cine a ucis aceste ființe dragi. De aceea vă rog să mergem și mai departe, să facem tot ceea ce ne stă în putință ca această petiție să rămână deschisă și dreptatea să fie făcută. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Este de asemenea o declarație foarte puternică. Mulțumesc că ați uh, participat la ședința comisiei noastre astăzi. De obicei nu faceți parte din echipă. Îi dau cuvântul acum domnului Ziluaga. Mulțumesc, doamna președinte pentru că ne-ați dat cuvântul în Comisia pentru Petiții și vreau evident mai întâi să mulțumesc petenților pentru prezența lor astăzi în Parlament și pentru faptul că ne-au împărtășit durerea lor și povestea lor atât de personală. Acum, din punctul nostru de vedere, petițiile prezentate de petenți și faptele prezentate nu au, nu au fost urmate de uh, explicații satisfăcătoare. Au rămas 379 de cazuri nesoluționate, așa că avem nevoie de, de informații suplimentare despre felul în care avansează anchetele. E ceva legitim, e ceva mai mult decât foarte indicat în momentul de față. Uh, acum, de-a lungul deceniilor uh, a existat acest fenomen și a existat violență ca și metodă și mijloc de a-și obține uh, anumite obiective politice. Cu siguranță că acest lucru a fost o greșeală și cu siguranță că acest lucru trebuie să fie eradicat odată pentru totdeauna din societatea noastră. Violența ETA, despre care discutăm astăzi, dar și altor grupuri teroriste, și uh, chiar uneori și violența statului în anumite ocazii nu pot fi justificate și le respingem și le condamnăm în mod foarte clar și răspicat victimele acestor uh, infracțiuni despre care discutăm astăzi nu numai că merită solidaritatea noastră și au nevoie de ea, ci au nevoie și de recunoașterea faptului că au dreptul la, la adevăr, au dreptul la dreptate, la justiție, pentru că e un drept inalienabil pentru fiecare persoană în parte și, în al doilea rând, pentru că reprezintă un, un pas uh, indispensabil pentru a putea construi pacea în societatea spaniolă și, evident, în toată Europa. Thank you very much. And that brings me to the very last speaker on... Mulțumesc foarte mult. Domnul Cave Chambon este ultimul vorbitor pe listă. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Uh, Chairwoman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Voi începe în engleză, pentru că i-am ascultat cu atenție pe toți colegii din Spania ar putea părea că este o problemă strict spaniolă, dar bineînțeles, ehm, fiind o problemă spaniolă, devine și o problemă europeană. Dar noi vorbim despre valori, despre valorile europene și ce am dorit să subliniez acum este poate într-o uh, viziune foarte administrativă. Comisia nu are competențe în acest domeniu, dar această comisie PETI a Parlamentului are dreptul și datoria să uh, țină seama de ceea ce s-a întâmplat și, uh, de fapt, în centrul atenției este justiția, care trebuie să protejeze democrația în fața violențelor comise de către criminali. Și acum, dacă îmi dați voie, voi încheia în spaniolă pentru că sunt solidar cu victimele și cu uh, membrii familiei victimelor. Este atât de important, atât de important să nu permitem să existe impunitate. Să nu fie uh, să, să, trebuie să fie clar că vom face tot ceea ce putem împotriva impunității. E atât de important acest lucru. Așa cum spunea prietena mea și colega mea, Teres, Teresa Beseril. Trebuie să vedem cine este persoana din umbră care a cerut acea infracțiune să aibă loc. Problema, întreabă domnul uh, Calvez. Cine a incitat la uh, comiterea acelei infracțiuni și nu executantul? Pentru că există și posibilitatea ca astăzi persoana respectivă să fie, nu știu, undeva într-o administrație spaniolă, pentru că nu s-a făcut ancheta necesară. Acesta este riscul cu care ne-am confruntat, riscul pe care îl presupune impunitatea. Și spun acest lucru și o spun în spaniolă. De ce trebuie să intervină Comisia PETI? De ce trebuie să facă tot ceea ce stă în putința Comisiei PETI? Uh, tocmai dintr-un motiv pe care eu l-aș considera esențial din punct de vedere al valorilor noastre, și anume, eu am certitudinea, îmi pare rău, eu nu aparțin niciunui partid, dar am certitudinea că nu se face tot ceea ce trebuie. Și vă dau un exemplu. Există o politică de toleranță față de foștii criminali ETA există o toleranță care mie mi se pare potrivită cu o excepție, și anume că sunt eliberați și, și sunt iertați fără să li se cera, ceară să colaboreze la soluționarea acestor dosare. Asta măcar ar putea fi făcut. Cu siguranță avem aici o dovadă că mai pot fi făcute multe și e vorba de valori europene și vă cer ca această comisie și, nu știu, Comisia Europeană, în funcție de procesul său administrativ, să țină seama de acest argument, să-l ia foarte în serios și atunci, fără nicio îndoială, vom fi da, alături de victime și le vom ajuta să meargă și mai departe de aspectele juridice și strict administrative. Și spun acest lucru și pentru colegele mele și pentru petenți. Mr. Lopez Isturiz White. Domnul Lopez Isturiz. Thank you. hoy uh, hablo en mi calidad de secretario general del Astăzi, în calitate de secretar general al Partidului Popular European, vreau să vă spun că astăzi dimineață am, am ah, comemorat ah, pe Wilfried Martens și cu toții am ajuns la concluzia că astăzi, prin vocea mea, vrem să vă transmitem dumneavoastră, victimelor și familiilor, tot sprijinul pe care vi-l poate transmite Partidul Popular European. Noi întotdeauna am lucrat împreună și de câte ori am făcut acest lucru, am avut câștig de cauză. Și mi-aduc aminte de ce spunea colegul López Aguilar. E clar că unitatea în lupta împotriva ETA a fost și rămâne în continuare un element fundamental, mai ales în instituții precum Parlamentul European. Faptul că suntem uniți astăzi, acum, toți colegii din toate grupurile politice, independenți, neafiliați, PPE și alții, faptul că suntem cu toții aici uniți este un element fundamental și întotdeauna trebuie să fie așa. An de zile, înainte să fiu deputat, am fost asistent și am așa o experiență îndelungată în acest parlament și sunt aici încă din anii 90, când se explica cât de greu e fenomenul, cât de greu e de rezolvat fenomenul ETA. că vorba de o entitate separatistă, naționalistă și a trebuit să explic colegilor cât de mafioți și de asasini sunt aceștia. În, în momentul în care au ucis colegi, au ucis uh, membrii familiei noastre. Respectarea legii, respectarea Constituției este lupta pe care noi întotdeauna trebuie să o desfășurăm în țara noastră. Și astăzi n-aș spune că ne aflăm într-o situație diferită. Nu pentru că fenomenul se repetă. Apare sub diferite forme. Naționalismele, ura, prejudecățile, tot ceea ce apare în anumite zone în Spania, dar nu numai, ci și în multe regiuni europene. Există fenomene paralele, asemănătoare. Ura, ura împotriva democrației, împotriva valorilor pe care noi le apărăm. Cu toții suntem de acord asupra acestor aspecte, cu anumite excepții. Acum, Comisiei Europene doresc să-i spun că trebuie să fim responsabili. Săptămâna viitoare voi discuta cu Jean-Claude Juncker și am să-i transmit comentariile mele în ceea ce privește, ca să zic așa diplomatic, în ceea ce privește fraza aceea care apare în text, unde se spune că asociația aceasta, demnitate și justiție, așa cum spunea și colega mea, Himes Beseril, uh, este în principal interesată să aducă în fața instanței persoane suspectate de a fi comis atentate teroriste. Și asta ar fi o problemă sau ce? Ar fi o problemă să ai intenția să aduci persoane suspectate de terorism în fața instanței? Eu am înțeles că poate e o problemă de traducere aici. Așa că am să dau timp Comisiei Europene să rectifice în mod corespunzător această frază. Și oricum vor fi consecințe politice pe acest subiect. Oricum, am să transmit acest lucru conducerii Comisiei Europene, după cum vă spuneam, în întâlnirea mea de săptămâna viitoare. Și câteva cuvinte față de victime. Au fost relatate aici experiențe personale, intense se pot înțelege circumstanțele, însă nimic nu se compară cu situația în care îți pierzi pe cei dragi. Așa că, încă o dată, vreau să-mi exprim sprijinul și solidaritatea nu numai din partea Partidului Popular European, dar așa cum s-a demonstrat, pentru că sunt ultimul care ia cuvântul și spun asta tuturor colegilor din diferite grupuri politice, e bine, vreau să vă mulțumesc pentru această mărturie care întotdeauna va fi și este necesară în Parlamentul European. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul Comisiei pentru a reacționa imediat la ceea ce s-a spus. Vă rog, Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mai insist o dată spunând că Comisia Europeană este profund interesată de victimele terorismului și în niciun caz nu vrem să spunem că nu trebuie făcut nimic în acest caz. A fost o observație din partea unuia dintre eurodeputați cu privire la primul alinat pe care l-am introdus în uh, documentul transmis Parlamentului. O să vă ofer câteva informații suplimentare în legătură cu acesta. Atunci când am primit inform, uh, informații în, uh, în contextul directive privind combaterea terorismului, în special în ceea ce privește drepturile victimelor terorismului, am analizat această problemă în contextul demnității umane, a drepturilor victimelor terorismului, dar această petiție se referă la 379 de cazuri de omucidere care au, fost, care au rămas nesoluționate. Prin urmare, scrisoarea noastră către Parlament n-a făcut altceva decât să transmită această idee, și anume că problema aici o reprezintă cazurile de omucidere care nu au fost soluționate în justiție. Nu este vorba de protecție acordată victimelor terorismului. Asta am vrut să clarific și vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc pentru această clarificare și acum le dau din nou cuvântul petenților pentru a reacționa rapid, dar scurt, da? în legătură cu cele auzite. Ca și anterior, aveți fiecare cuvântul pentru cel mult două minute. Vă rog. Domnul Portero de la Torre, după domnul Rodríguez Arias. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, eh, yo soy Miguel Ángel Rodríguez. Mulțumesc ca și reprezentanta Demnitate și Justiție, vreau să mulțumesc tuturor uh, celor care și-au exprimat sprijinul în această după-amiază și ca și concluzie am doar trei idei care mie mi se par a fi cheie. Aici nu vorbim de vinovăție sau nevinovăție, ci vorbim de faptul că n-a existat o anchetă adecvată pentru a ști exact care sunt șefii responsabili în cadrul ETA nu a existat anchetă. Dacă nu există anchetă, există impunitate și atunci înseamnă că nu există drepturi ale omului. Dacă nu există anchetă, nici măcar atunci când e vorba de un atentat împotriva vieții, articolul 2 din Carta Drepturilor Fundamentale, atunci drepturile fundamentale nu mai există. Și uh, eu cred că nu puteți să afirmați acest lucru. Trebuie să sprijinim aceste victime. Și în al doilea rând, vreau să repet, e vorba de drepturi fundamentale. 379 de familii 379 de familii dincolo de cele 379 de persoane asasinate, care în continuare așteaptă justiție, care așteaptă o recunoaștere a drepturilor lor consfințite în Carta Drepturilor Fundamentale, o chestiune fundamentală. Cerem, venim de ani de zile și cerem Comisiei PETI să ne ajute să eliminăm aceste obstacole în, în calea organizării unor anchete. Parlamentul European trebuie să consfințească acest drept la justiție, să consfințească drepturile omenești ale acestor victime. Și în al treilea rând, cerem să se mențină deschisă această uh, petiție și tot ceea ce noi v-am adus ca și documente să poată fi preluate la dosar și să organizați o misiune în Spania, pentru că vă rugăm să nu ne lăsați singuri, să nu lăsați singure aceste victime. De 40 de ani sunt singure și abandonate, așa că uh, ar trebui să simtă că acum alături de ele este și Parlamentul European. So the other speaker de la Torre. Domnul Portero de la Torre. Sí, bueno, mm, simplemente. Da, mulțumesc. Nu știu dacă ceea ce v-am spus eu v-a ajuns până la suflet sau nu, până în suflet sau nu, dar uitându-mă la toate răspunsurile pe care le-am auzit astăzi, să știți că acestea mi-au mers mie la suflet, așa că vă mulțumesc tuturor. Now, today is a very special moment in... Astăzi avem în comisia noastră un moment deosebit de special, foarte rar. Asistăm la situația în care membrii din toate părțile din spectrului politic susțin același lucru. Iată că inclusiv că cei de la comisie spun că trebuie făcut ceva. Însă, important este, cred eu, să transmitem un mesaj către cele 379 de familii, de familii ale unor cetățeni europeni, care așteaptă în continuare să se facă dreptate. Vreau să transmit un mesaj de un mesaj pasionat, dar un mesaj de compasiune în aceeași măsură. În calitate de președinte, vorbesc, cred eu, în numele fiecăruia dintre membrii acestei comisii. Mm, aceste familii au așteptat să se facă dreptate până acum în van și cred că această cultură a impunității trebuie să ia sfârșit. Heard about the Charter of Fundamental Rights that your wish is Sigur că am luat act de importanța pe care ați acordat-o aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale dar noi, din acest punct de vedere, prea multe nu putem să facem pentru că suntem o comisie fără caracter juridic în Parlamentul European. Dar vom vedea ce se poate face din punct de vedere extrajuridic. Ce putem să facem așadar? Mai întâi de toate, vreau, dragi colegi, sigur, mai întâi de toate menținem deschisă petiția, și o vom transmite noii comisii pentru combaterea terorismului din Parlamentul European pentru a le atrage atenția colegilor din această comisie asupra acestei probleme care durează de mult, e pendinte de multă vreme și cred că ar trebui să avem în vedere uh, și cu gândul la viitor rezolvarea acestei probleme. Vom transmite de asemenea scrisori către autoritățile spaniole Uh, procurorului general, uh, în, alți, în altei curți, uh, ministrului justiției, arătând că am ascultat petițiile dumneavoastră, am luat act de cele spuse, am citit cartea, am urmărit filmul și în primul rând am ascultat poveștile dumneavoastră. Aici vorbim de suferință europeană, suferința unor europeni, nu suferința unor oameni din de undeva la nivel local. Nu, e vorba de omenire, e vorba de Europa și suferința mm, cetățenilor europeni trebuie așadar să fie auzită și să i se dea un răspuns. Prin aceste scrisori vom adresa îndemnul autorităților spaniole de a da curs unei anchete corecte în problema aceasta și de a ne ține și pe noi la curent cu evoluția sa. Sunteți de acord? Mulțumesc! De asemenea, aș vrea pentru că mai sunt câțiva coordonatori în sală și aceștia reprezintă grupurile politice din Parlament, să-i invit să discute cu coordonatorii tuturor grupurilor pentru a vedea ce se poate face. De exemplu, o vizită de constatare în acest colțișor al Europei ar fi o posibilă variantă. Tocmai vorbeam de uh, realizarea unor uh, vizite de uh, constatare. Iată, în Spania mai există și problema nou-născuților răpiți, iată și această problemă care trebuie să-și găsească soluția. Deci, iată, o soluție ar fi o vizită de constatare la fața locului, dar pentru asta va fi nevoie de majoritate în comisie și printre coordonatori. Nu alții trebuie să ia decizia, ci coordonatorii. Prin urmare, luați cuvintele mele, vă rog, ca o încurajare adresată grupurilor politice de a ține seama de această problemă și de a o pune pe agenda lor. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult uh, uh, dumneavoastră petenților în primul rând pentru că ați călătorit de departe pentru a veni aici în inima Europei chiar dacă uh, casa dumneavoastră este un, un loc unde e mult mai frumos și mult mai mult soare, ca să spunem adevărul, Vă doresc drum bun înapoi spre casă, vă mulțumesc foarte mult pentru angajament și pentru că ați venit să ne transmiteți un mesaj atât de mișcător. Vă mulțumesc! So, the few colleagues that I still have in the room, let's now welcome. Dragi colegi, urăm acum venit următorului petent. Petiția 760 ne vine tot din Spania și uh, colegilor care vor să părăsească sala uh, le adresez rugămintea de a o face în, în liniște. Și voi da cuvântul acum domnului Jesus Carson, președintele uh, Fundației Vida Silvestre Mediteranea. Are o prezentare în PowerPoint și îi dau cuvântul. Ei, eh, muchas gracias, señora presidente. Mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi de toate, aș vrea să-mi exprim de plină solidaritate și întregul sprijin cu grupul Demnitate și Justiție care suferă de o adevărat, un adevărat abandon în justiție, văzându-și nesoluționate atâtea cauze de crime. Deci, tot sprijinul nostru al uh, organizației pe care o reprezint. Jose Sanchez a a fost acela care a înaintat această petiție. Însă, de curând, domnia sa a decedat. Acest lucru s-a întâmplat în Argentina, unde desfășura activități de conservare a naturii, așa încât îmi revine mie sarcina să duc mai departe petiția sa. Este o problemă care ține tot de drepturile omului, însă de, în, în sensul protejării mediului prin respectarea directivei Habitat, uh, prin directivei privind biodiversitatea, cu alte cuvinte, dreptului, al, prin respectarea dreptului european. De asemenea, uh, prin respectarea convențiilor internaționale, de care sunt ținute statele membre. Regiunea mediteraneană reprezintă un centru al conservării faunei și florei sălbatice, recunoscut de organismele internaționale. Acolo găsim numeroase soiuri uh, pentru hrănirea omenirii, dar și specii rare de, din uh, faună. În general, insulele din Marea Mediterană și zonele care au fost supuse degradării în ultima sută de ani în urma activităților umane, în urma faptului că oamenii au um, făcut construcții acolo, um, și-au uh, desfășurat activitatea, au fost uh, războaie, s-au confruntat cu probleme legate de stingerea aproape a unor specii. Am lucrat, de exemplu, împreună cu alte state membre și cu ajutorul finanțării europene să protejăm anumite zone cu, spe- cu specii rare de păsări. În 2008 uh, s-a realizat un plan uh, de protecție a naturii la nivel național, care a dus la o reală recuperare a uh, unora dintre speciile rare, în așa fel încât, de exemplu, de la două exemplare am trecut la peste 140 de cupluri de păsări. Există zone protejate integral, există și zone SEPA, cum se numesc ele, unde speciile acestea de păsări sunt uh, uh protejate și toate aceste zone sunt astăzi amenințate din cauza turismului în masă. guvernul insulelor Baleare a deschis pur și simplu aceste zone protejate turismului, ceea ce le amenință echilibrul lor fiind și așa fragil. Și acum îi voi da cuvântul, meu, cuvântul colegului meu pentru mai multe detalii. Mulțumesc, eu vin de la Universitatea Alcala, unde am efectuat un studiu cu privire la schimbările legislative adoptate anul trecut de Guvernul Balearelor în legătură cu aceste zone. În textul de lege sunt două mențiuni care se referă la zonele cu protecție exclusivă sub 3% din teritoriu, la care nu are nimeni uh, acces, cu excepția experților științifici. E bine, Așa era până la aceste noi, până la introducerea acestor noi uh, modificări legislative în baleare. Acum toată lumea ar avea acces în contextul activităților turistice de masă. Prin urmare, aceste zone din Baleare, insula Mallorca, este uh, invadată de sute de mii de turiști noi uh, am înaintat o plângere ombudsmanului și ministrului uh, mediului. Am trimis și către comisie o scrisoare prin care am arătat că răspunsul primit la sesizările autorităților nu sunt pertinente. Legea aceasta nouă care a fost introdusă nu se bazează pe niciun studiu tehnic. Noi am întrebat, uh, uh, am, am adresat o întrebare către ombudsmanul spaniol, care sunt rapoartele tehnice, care sunt studiile tehnice pe care v-ați bizuit atunci când ați introdus această nouă legislație pentru baleare. Ei bine, n-am primit niciun fel de răspuns uh, pertinent, ni s-a vorbit doar de competențe, așa în general, dar nu ni s-a dat un răspuns concret întrebării noastre. Um, zonele acestea se află pe traseele turistice, ceea ce pune în pericol fauna și flora locale. Solicităm așadar să se modifice această lege, pentru că pur și simplu sunt specii de păsări care vor fi supuse pe riscului de dispariție în zonele protejate din aceste insule, sunt mai multe specii de păsări, cum spuneam, în condițiile în care până acum s-au folosit fonduri europene pentru a se reconstitui populația, din ace- de aceste, populația acestor păsări uh, amenințate cu dispariția. Vrem așadar ca să nu se mai întâmple ce se întâmplă acum, când nicio zonă protejată nu mai este ferită de activitățile turistice. Și dacă se dorește introducerea unei legislații în Baleare, este important să existe și studii tehnice pe care să se bazeze aceste modificări. Mulțumesc, domnul Cipriani este reprezentantul Comisiei în sală, îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba aici de noile dispoziții cu privire la uh, noua legislație adoptată de autoritățile din insulele Baleare. Noi am analizat aceste dispoziții legislative și am constatat că este vorba acolo de autorizații, autorizațiile de planificare um, a construcțiilor în aceste zone protejate se mm, prevede accesul, accesul publicului, tranzitarea acestor zone exclusive și protejate. Înțelegem că posibilitatea aceasta este însă ă, condiționată ca activitățile desfășurate să fie cuprinse în planul de gestionare a sitului sau cu condiția să existe o autorizație specifică și, de asemenea, mai există și o, o altă condiție, și anume să se realizeze un raport al um, autorităților competente care să arate că există compatibilitate între turism și uh, protejarea sitului respectiv. Noi am solicitat, uh, am analizat uh, uh, documentele suplimentare puse la dispoziție pe 4 octombrie, acum abia câteva zile de către petenți. Știm de asemenea că S-a desfășurat și o negociere între autoritățile regionale din insulele Baleare, pe de-o parte, și Guvernul Central de la Madrid, pe de alta, pe marginea acestor noi dispoziții legislative. Negocierile și-au propus să garanteze conformitatea noilor dispoziții uh, regionale din Baleare cu legislația spaniolă. La ce au dus aceste negocieri? în iunie 2017 s-a ajuns la un acord între cele două părți, acord care spune că noile dispoziții se pun în aplicare în deplină conformitate cu legislația națională spaniolă cu privire la patrimoniul natural și la diversitate. Legislația aceasta, de-al transpune directivele Habitat și Păsări în legislația spaniolă. Acordul acesta arată că orice decizie se ia cu privire la limitările și interdicțiile privitoare la utilizările și la utilizările și activitățile desfășurate în aceste situri, trebuie să respectă planul de gestionare Natura 2000 al acestor situri. Și trebuie să țină seama de nevoile de conservare ale acestor situri Natura 2000. În acest context au fost analizate dispozițiile regionale în lumina dispozițiilor legislației naționale din Spania. Ținând seama de toate aceste informații și, în primul rând, de faptul că noile dispoziții regionale din insulele Baleare se vor interpreta și pune în aplicare potrivit legislației naționale spaniole, care transpune și pune în aplicare directivele Habitat și Păsări, noi considerăm că nu există o problemă de încălcare prin noile dispoziții introduse și care transpun, uh, de fapt, legislația ce la rândul său transpune directivele Habitat și Păsări. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru concizie și pentru faptul că răspunsul dumneavoastră a fost impecabil și la obiect, nu se întâmplă des. Și acum, mai întâi, îi dau cuvântul Rozei. E, eh, bine, e, eh, Lo, deseable seria... Da, cel mai de dorit ar fi, așa cum a spus și Comisia Europeană, ca legislația care a fost aprobată în insulele Baleare să fie strict aliniată cu legea patrimoniului natural și legea diversității, biodiversității care a transpus, de fapt, directiva Habitate și care este uh, directiva aplicabilă în materie de protecție a mediului. Acum, ce se întâmplă este că petenții vin aici tocmai pentru că adaptarea aceasta nu s-a realizat. Și deci, ceea ce ne-au explicat petenții este că această modificare a legislației de evaluare de mediu în insulele Baleare contravine uh, legii care transpune directiva Habitate. Și deci, având în vedere acest aspect, cerem ca această petiție să rămână deschisă și eventual să trimitem niște scrisori și să evaluăm dacă într-adevăr e pe aceeași linie de gândire, așa cum spunea Comisia Europeană și atunci suntem liniștiți uh, că petiția nu mai are sens sau, dacă nu, eventual, în caz contrar, atunci să avem o anchetă, să trimitem și o scrisoare Comisiei Parlamentare pentru Protecția Mediului la ENVI, în așa fel încât să uh, împărtășim rezultatele acestei anchete și în funcție de rezultat vom uh, vedea ce se va întâmpla apoi. Da, mi se pare perfect. E adevărat că uh, ceea ce ne-a spus Comisia Europeană e teoria, și anume că guvernul autonom și-a făcut datoria, însă uh, Uh, avem o experiență destul de specială în ceea ce privește felul în care acționează guvernele autonome în Spania. Așa că dacă ar fi fost așa cum spune reprezentantul Comisiei Europene, am fi și noi de acord și liniștiți. Uh, noi reprezentăm o organizație de tip ONG, nu universitate, nu nimic. Și suntem îngrijorați pentru că sunt specii importante care trebuie să fie protejate și care ar trebui să uh, fie menținute la un anumit nivel de conservare. De aceea, mi uh, se pare că e bine ceea ce ați răspuns noastră. Nu știu dacă colegul meu mai vrea să mai zică ceva. Da, pur și simplu pentru a adăuga faptul că aici e vorba de niște circunstanțe foarte speciale în ceea ce vrește această specie și anume vulturile negru, care există în toată Mediterana, uh, dar doar în Spania există o populație foarte importantă și care în principiu va fi utilizată pentru a, fi, pentru a reintroduce vulturile negru și în Franța. Deci, tema aceasta destul de deosebită și specifică pentru această specie uh, este că este că, indiferent de perioada anului, uh, acest vulture negru se reproduce, indiferent de momentul anului. Deci o specie foarte sensibilă, foarte delicată, cu o perioadă de incubație și uh, dacă are loc uh, apariția oului în cuib în luna februarie, în, uh, în luna aprilie-mai, um, șoimul bebeluș iese din, din ou și atunci dacă ar exista vreun pericol oarecare, există și riscul ca șoimul respectiv să nu reziste. Și uh, e clar că nu trebuie să moară nici de sete, nici de foame. E vorba de o perioadă de reproducere, reproducere care durează de la 1 ianuarie până la finalul lui septembrie, sfârșitul lui septembrie-octombrie. Și apoi perioada de uh, repaus și de consolidare a forțelor. Uh, deci e un animal care poate trăi până o, o viață foarte lungă, ceea ce înseamnă că dacă se pierde un singură pasăre, asta va afecta întreaga populație la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you very much. I'm so happy sometimes when petitioner feels so much at home da, mi-a plăcut că v-ați simțit atât de acasă aici în rândurile noastre, cât pur și simplu ați luat cuvântul fără să așteptați să vi-l mai dau eu. Asta mi-a făcut plăcere. Mulțumesc foarte mult pentru contribuții și acum îi dau cuvântul doamnei Albiol. Thank you. Bueno, en primer lugar, eh, agradecer a... Mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc petenților pentru prezență și evident pentru interesul lor față de mediul înconjurător. Împărtășim uh, analiza și anume că trebuie să protejăm această zonă și trebuie să protejăm șoimul negru Noastră știți clar despre ce e vorba, ce să mai zicem mai mult. Uh, e vorba de regiunea Valencia. Știți exact că e vorba de un turism în masă, fără control, control, o urbanizare progresivă, fără niciun fel de structură, de respectare a habitatului natural, care evident a pus în pericol foarte multe specii. De aceea știm foarte bine cum arată lucrurile și tocmai de aceea trebuie să introducem anumite limite pentru anumite zone. Acum, ceea ce nu ne dorim este să dureze această situație. Uh, proprietarul terenului e vorba de una din familiile cele mai bogate din, uh, din Spania și nu vrem să folosească aceste, această zonă ca și cum ar fi terenul său sau parcela sa privată, în ciuda uh, uh, simțului civic. Știm foarte bine că ceea ce ne-a spus este uh, deosebit de pertinent, e o asociație care apără mediul înconjurător. Dar acum dați-mi voie să am anumite îndoieli în ceea ce privește primăria din Mallorca, care uh, după ce a definit anumite zone de protecție, acum și-a modificat atitudinea și a redus aceste, aceste zone. Așa că am anumite îndoieli pe care vreau să le exprim. Where you have internal political fight. Da. Dincolo de luptele politice interne, vă rog să rămâneți uh, la subiectul petiției și orice alte feluri de polemici, vă rog să le mențineți în afara sălii. Eu, eh, lo que pido... Doamna președinte, ceea ce cer eu ca și celelalte intervenții din partea deputaților și deputați care au făcut aluzii la diferite motive uh, și uh, analize. Am făcut acest lucru. S-a vorbit acum despre guvernul din Baleare. Bun, m-am referit la el pentru că despre această regiune e vorba. Dacă guvernul din insulele Baleare a comis anumite erori în ceea ce privește protecția acestor uh, zone, e bine, trebuie să analizăm toate aceste erori și trebuie să restabilim protecția necesară. Dar acest lucru trebuie să se facă respectând uh, legislația, protecția trebuie să țină seama de interesele cetățenilor și uh, Evident că putem să salvăm această specie, așa cum s-a făcut uh, la câțiva kilometri diferență la zona Mortis, uh, unde s-au introdus anumite restricții în ceea ce privește circulația oamenilor în acea regiune, în acea zonă. Deci, aceasta ar fi poziția noastră, și anume, da, protecție, protecție și toate restricțiile necesare în momentul în care șoimul negru se reproduce și e vorba de bebeluși, dar în același timp mă gândesc că cetățenii au și ei dreptul să se plimbe în aceste zone. Dar toate aceste decizii trebuie să se ia pe baza unor studii științifice. Aceasta este poziția noastră referitor la această petiție. Thank you very much, Mr. Lopez Isturiz White. Mulțumesc, domnul Lopez Isturiz White. Mulțumesc! Nu caere în utilizațion politică. Acum eu n-am să cad în, într-o instrumentalizare politică a subiectului, așa cum a făcut colega. Din păcate, e ceva obișnuit. Și putem să spunem că ca și cum ar fi subiectul tău și că toată lumea trebuie să fie de acord cu tine și cine nu e de acord uh, uh, e un oponent politic. În fine, dar nu e așa, așa cum a spus doamna președinte, nu e nici momentul, nici locul potrivit pentru astfel de considerații. Ceea ce discutăm noi aici I would like to Tome nota la presidencia le... que soy interrumpido constantemente. el... Îmi pare rău, doamna președinte, că sunt întrerupt tot timpul. Nu e prea democratic din partea colegei mele. Păcat că se întâmplă așa ceva în, în acest parlament. Dar m-am învățat de acum trei ani de zile încoace. Eu am ascultat uh, în mod respectuos intervențiile ce au avut loc, uh, însă cred că acum a venit momentul să mă ascultați și pe mine. Într-adevăr, semnele de întrebare pot fi pozitive, pot fi critice, merită să fie analizate și să vedem că în acest caz, într-adevăr, e un caz în care discutăm de un subiect care afectează mediul înconjurător, în insulele Baleare. Și Trebuie să cerem guvernului actual din Baleare, ca și oricărui alt guvern, să respecte uh, legislația și să intervină în această privință apărătorii drepturilor, uh, apărătorii drepturilor mediului înconjurător, reprezentanții al acestei ONG, au spus că există acte normative spaniole care nu uh, sunt aliniate pe legislația europeană în domeniu și mă opun unei utilizări politice a, politice a subiectului, ci cer să uh, se modifice această legislație, pentru că există prea multă nesiguranță și știm că astfel de situații au tot apărut cam peste tot în anumite regiuni din Mediterana. Există o nesiguranță juridică, asemănătoare cu cea în cazul pe care îl discutăm. Așa că să ne concentrăm pe asta, să dezbatem asta, pentru că la asta servește comisia noastră și experții. E un subiect, un subiect cu o realitate care există, există în insulele Baleare și evident că acum a venit momentul să se rectifice simplifice lucrurile. Și asta cu, evident, ajutor din partea Comisiei Europene și cu o supraveghere din partea Parlamentului European. On the point of order, it... O moțiune nicăieri pe lume, nici în politică și nici între eurodeputați, să nu este interzisă utilizarea politeții, a bunului simț și a unei anumite eleganțe chiar. Este chiar de dorit, dacă se poate, ca toată lumea să aplice aceste uh, lucruri. Iar uh, în ce privește bătăliile politice, ele se pot uh, îngădui oriunde, dar vă rog frumos, nu în sala mea de ședințe. Și acum uh, le mulțumesc competenților pentru că au venit, au călătorit de departe și pentru că ne-au transmis mesajul lor și mesajul lor științific de care am luat act pe scurt, acum voi uh, trage cu următoarele concluzii. Menținem deschisă petiția, iar informațiile oferite comisie, de comisie în scris ar fi foarte utile dacă ni s-ar putea transmite. De asemenea, voi transmite o scrisoare guvernului din, autonom din Baleare, în care voi arăta cele spuse de experți și voi transmite aceeași scrisoare în uh, carbon copy către reprezentanța Spaniei de aici, de la Bruxelles, ca să știe să urmărească acest caz și să știe că îl urmărim și noi. Întrucât respectarea deplină a dispozițiilor directivei este o chestiune care stă în centrul acestei probleme și este de cel mai mare interes pentru comisia noastră. Vrem așadar să ne asigurăm că nu vor fi dificultăți din acest punct de vedere. Nu văd să mai fie cineva să înscris la cuvânt, deci dacă sunteți de acord, așa procedăm. Bun, perfect și vă mulțumesc. Drum bun înapoi spre casă, către frumoasa Mallorca. Transmiteți gândurile noastre bune și sperăm că o să vizităm și noi Mallorca într-o zi. Următorul, următoarea petiție 1304, o nouă petiție care ne vine din Spania, dar pe marginea unui alt subiect. Este vorba de condițiile de lucru nesigure pentru uh, lectori, asistenți și asistenți în universități. Le sa- îi salut pe petenți și le urez bun venit doamne Isabel de la Cruz și lui Vincent Monroig. Vă rog, aveți cuvântul fiecare 5 minute. Sau 5 minute în total, deci cum vi le împărțiți vă privește. Mulțumesc, doamna președinte, după amiază plăcută, doamnelor și domnilor. Noi am venit astăzi aici pentru a vă explica Petiția pe care am prezentat-o noi referitor la condițiile incredibile de muncă pentru un colectiv foarte larg de profesori și asistenți la Universitatea din Valencia, așa cum se numește personalul didactic și de, didactic și de cercetare. Uh, noi am introdus această petiție, dar înainte de asta am încercat să găsim o soluționare a problemei prin ședințe, petiții, întâlniri, discuții cu autoritățile academice din universitatea noastră, cu rectorii, cu vicerectorii, cu, cu guvernul nostru autonom, prin direcția generală care se ocupă de universități. Am prezentat chiar și o propunere în instanță. Deci vreau să vă spun că acest lucru, această propunere a fost de altfel um, um, acceptată de toate grupurile politice care com compun acest Parlament. Deci, bun, toate aceste eforturi din ultimii ani au fost în zadar. Situația de precaritate, de discriminare salarială și de condiții de muncă este una foarte clară și nu e ceva propriu Universității din Valencia. Este propriu tuturor universităților publice. De aceea, tema este atât de importantă și de aceea am denunțat această situație. Universitatea din Valencia are profesori și lectori universitari asociați și noi suntem cam 30% din colectivul total. În 31 decembrie, plecând de la datele furnizate de universitate, existau 1246 de profesori sau posturi de lucru de suplinitori deci, dacă aici mai adăugăm și alt, un alt colectiv, uh, deci în domeniul medical, avem în total cam 41% din toate posturile universitare din Universitatea din Valencia care sunt ocupate de acest tip de personal dacă mai mult decât atât ar fi să calculăm care sunt uh, creditele, ca să facem așa o medie, E vorba de 75% din totalul de credite care sunt repartizate în diferitele uh, universități din, universitățile, din Universitatea din Valencia sunt acordate acestui tip, acestei categorii de profesori asociați, suplinitori. Situația noastră este extrem de precară. Noi suntem discriminați în diferite moduri și la diferite niveluri. Mai întâi, salariile și aici o să aveți anumite date statistice. Salariile sunt inadecvate și necorespunzătoare cu nivelul de calificare care este cerut și sunt reduse progresiv comparativ cu salariile celorlalți profesori. Ca să fie clar, un titular de universitate nu i se cere să fie doctor, care are un contract parțial, are 12.400 și ceva de uh, euro cu același post de lucru, cu același volum de lucru, un profesor suplinitor nu primește decât 7500. Deci e foarte clar faptul că această discriminare contravine principiului de uh, muncă egală, salariu egal. Mai mult decât atât, dacă e să ne uităm la orele reale de prestate, uitându-ne la documentul elaborat chiar de către universitate, e bine, pentru fiecare oră de curs, profesorul are nevoie de șapte ore pentru a-și pregăti subiectul, pentru a-și face cercetările, pentru a pregăti examenele, pentru a uh, verifica lucrările studenților și așa mai departe. Deci, în fond, profesorul suplinitor lucrează pentru 5,43 de euro pe oră. Deci, un document cu astfel de calcule vi s-a înaintat deja în aprilie. Salariul acesta de 5,43 de euro de un profesor universitar, învățământ superior, este un argument bun pentru orice universitate, dar și alte organizații în perioadă de criză, precum cea pe care am avut-o noi recent în Spania, este un argument suficient pentru a spori numărul de persoane de la 900 și ceva în 2012 la 1246 în 2016. Deci o sporire care nu are niciun fel de justificare și comparație cu alte tipuri de categorii. E vorba de date oficiale care provin din rețeaua uh, națională de gestionare a universităților. În al doilea rând, universitatea angajează temporar prin diferite uh, angajări pe trimestru sau pe semestru, astfel de profesori suplinitori. Și deci trebuie negociat în fiecare an situația fiecărui profesor și se reduc salariile progresiv. Oameni care lucrează în Universitatea din Valencia de 15-20 de ani. Și deci, de fapt, au contracte care sunt uh, fie pe câteva luni, pe un an și așa mai departe și pot fi prelungite, reînnoite. Noi am vrea să se renunțe la astfel de practici. Am avut de suferit am avut de suferit ca toți ceilalți colegi care au trebuit să uh, treacă prin această reînnoire a contractelor sau acei colegi cărora nu li s-a mai garantat un loc de muncă la universitate în momentul în care uh, uh, au fost uh, desemnați să îndeplinească anumite funcții în administrații publice și pe anumită perioadă. Deci, e vorba de drepturile lucrătorilor, care ar trebui să fie asemănător cu orice alt lucrător în alte tipuri de instituții. Universitatea din Valencia nu recunoaște dreptul de protecție al profesorilor suplinitori. Spre exemplu, după ce a avut loc o sporire a numărului de ore de mai, timp de mai mulți ani de zile, din nou s-au redus numărul de ore de curs și au fost împărțite tuturor profesorilor care există în universitate. De asemenea, într-un document aprobat de către Consiliul de Administrație recent, observăm că avantajele sociale pentru reducerea numărului de ore nu au fost repartizate în mod corespunzător și mai mult decât atât. Uh, nu e vorba doar de salarii, ci e vorba de faptul că aceste contracte pot fi, trebuie să fie reînnoite anual. Și e vorba de o discriminare, o discriminare și la accesul la carieră. Um, aceste persoane nu pot fi integrate în diferite echipe de cercetare, în diferite proiecte interesante, pentru că aceasta reprezintă baza însăși pentru a avea o adevărată carieră. Și în acest sens e clar că e un subiect deosebit de important care oglindește în mod clar și răspicat cât de discriminat este acest tip de uh, profesie, uh, de categorie de profesori. Uh, pentru că nu există posibilitatea să dezvolți o carieră să, să, în rândul supliminitorilor, deși experiența este asemănătoare cu cea a celorlalți profesori. Bun, pentru un curs asemănător au fost uh, anumite puncte de promovare care au fost acordate altor categorii decât profesorilor suplinitori. Și am, ar fi foarte multe alte argumente asemănătoare care ar putea fi uh, prezentate, însă nu avem timp. Însă, în orice caz, noi ceea ce cerem este o, să nu mai existe o discriminare salarială, să fim plătiți exact ca ceilalți profesori și să fie respectate drepturile uh, lucrătorilor condițiile noastre de lucru trebuie să fie asemănătoare și să unii dintre noi avem peste 25-30 de ani de muncă și experiență în această universitate, dar în continuare Uh, contractele noastre sunt prelungite sau nu anual. Și noi credem că faptele care sunt astfel prezentate contravin drepturile, drepturilor lucrătorilor și că este evidentă discriminarea și excluziunea acestui tip de categorii de, de lectori universitari asociați suplinitori în universitate. Și cerem acestei comisii să uh, urmărească îndeaproape această solicitare a noastră și să acționeze în consecință și să ceară uh, uh autorităților să pună capăt unor astfel de condiții precare de lucru, nu numai în interesul nostru, ci pentru uh, în interesul calității învățământului din această universitate. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a-și expune punctul de vedere domnului Adam Pocorni, care reprezintă Comisia. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc pedenților pentru expunerea atât de clară a condițiilor în care lucrează. După cum sunt convins că știți, protejarea persoanelor care a, își desfășoară activitatea în condiții precare este una dintre prioritățile Comisiei și se regăsește în a, propunerea noastră privitoare la pilonul social ne interesează în mod deosebit aplicarea directivei 70 din 1999, în acest caz, care îi apără pe lucrătorii în baza unor contracte de muncă cu durată determinată. Sunt două chestiuni relevante în acest caz, cred eu. Mai întâi, Directiva se bazează pe un acord între partenerii sociali în baza clauzei 4. Clauza 4 din acordul acesta arată că lucrătorii pe durată determinată nu trebuie tratați într-un mod mai puțin favorabil decât cei cu, term- cu contracte permanente, decât în cazul în care există lucruri obiective care justifică această situație. Apoi la clauza 5, privitoare la prevenirea abuzurilor uh, în ceea ce privește încheierea de contracte pe termen scurt, uh, în mod repetat, și ni s-a spus că s-a ajuns chiar la șase ani în care s-au încheiat contracte unul după altul pe termen scurt, nici acest lucru nu este permis decât dacă există temeiuri ce justifică asta și dacă statul membru nu are prevăzută o durată maximă pentru reînnoirea acestor contracte. Deci, în baza acestor principii, am analizat, în lumina acestor principii am analizat noi cauza de față și acum referitor la compararea uh, situațiilor, condițiilor de lucru între lectorii permanenți și cei pe termen uh, determinat. Condițiile acestora din urmă sunt uh, semnificativ mai proaste decât ale celorlalți. Protejarea în baza directivei însă se limitează la condițiile de angajare. Însă jurisprudența a interpretat acest lucru și ca uh, referindu-se la salarizare. Lucru, cred care, lucru care cred că este pertinent în contextul acesta. De asemenea, se aplică și concediilor de maternitate sau de boală. Această interpretare a, prin jurisprudență. Deci, Cred că asistăm la un caz de discriminare între două categorii de personal angajate de universitatea din Valencia. CJUE a arătat limpede că această clauză 4, de, care interzice discriminarea, trebuie să fie regăsită direct în legislația națională. Prin urmare, ceea ce ar putea să facă petenții imediat ar fi să se folosească de mecanismele naționale adecvate, inclusiv uh, cele legate de uh, uh in, intervenția în instanță, de aducerea acestor cauze în instanță, deci practic să dea în judecată universitatea pentru a o, își uh, re, pentru a rezolva această problemă de discriminare. În ceea ce privește problema prelungirii contractelor, de asemenea, jurisprudența arată limpede că prelungirea acestor contracte nu trebuie să, se folo- să, să, fie, să slujească doar uh, uh nevoii structurale de personal, ci trebuie să fie vorba de o urgență care să o justifice. Iarăși cauza, o cauză asemănătoare a fost adusă în fața CJU în 2013 și în 2014 CJU s-a pronunțat și a constatat că legislația națională aplicabilă în Spania nu încalcă această clauză din directiva. Însă a făcut trimitere tot la instanțele naționale pentru a verifica dacă dispoziția din legislația spaniolă se aplică corect de către Universitatea din Catalonia, unde personalul era într-o situație foarte asemănătoare cu cea pe care petenții ne tocmai ne-au explicat-o. A fost uh, și o hotărâre a Curții Supreme din Spania în acest context, care a uh, invalidat Uh, uh, care s-a pronunțat împotriva universității, arătând că nu s-au respectat dispozițiile legii spaniole. Ei bine, chiar această ultimă hotărâre judecătorească ar putea să se aplice personalului uh, de la Universitatea din Valencia, oferindu-i o cale de apel de care să se folosească și domniile lor, pentru că, practic, nu se respectă reglementările legislației naționale din Spania. Știți foarte bine, doamnă președinte, că fața comisiei dumneavoastră vin foarte multe petiții legate de uh, aceste, această problemă a contractelor pe termen determinat în sectorul privat din Spania. Am și discutat cu autoritățile spaniole pentru a vedea cum, ce măsuri vor lua pentru a rezolva această problemă și îmi va face plăcere ca pe viitor, într-o ședință viitoare, să vă informez în legătură cu rezultatele discuțiilor pe care le vom avea între timp cu autoritățile spaniole în legătură cu acest subiect. Mulțumesc foarte mult și acum deschid dezbaterea pentru colegii care doresc să intervină, doamna Zdanoca. Mulțumesc, doamnă președinte, și mă bucur foarte mult că Comisia a făcut trimitere la un temei juridic care să le oferă, peten, le oferă petențiilor locale de atac. Avem în față un caz clar de discriminare și de condiții inegale de muncă. Eu însă am predat la Universitatea din Riga timp de 15 ani. Prin urmare, problema care îi afectează pe colegi este o problemă sensibilă și pentru mine. de alminter fac parte și din Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Și acolo discutăm mereu de această problemă a contractelor pe durată determinată. care n-ar trebui să fie în prezent soluția la atât de multe probleme pentru a rezolva problema șomajului, de exemplu, sau a reducerii salariilor, etc. Toate aceste măsuri de austeritate care au fost aplicate de multe state membre în ultima vreme, inclusiv de-al meu și inclusiv de Spania. Prin urmare, n-am să repet cele pe care tocmai le-a spus reprezentantul Comisiei în legătură cu directiva și în legătură cu încălcarea evidentă a dispozițiilor directivei din 1999, dar Propunerea mea este să transmitem o scrisoare, mai întâi de toate să menținem deschisă petiția și apoi să transmitem o scrisoare autorităților spaniole competente în legătură cu problema menționată și de asemenea să se transmită această petiție și către Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale ca ea să fie informată și să poată reacționa avem deja o mulțime de plângeri, de dosare care acoperă această problemă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Albiol. Gracias, Mulțumesc, doamna președinte. Precaritatea este o dramă pe care o cunoaștem în statul spaniol. Avem din ce în ce mai mulți lucrători cu contrate temporare, cu salarii mai mici, cu mai puține drepturi uh, la locul muncii și precaritatea aceasta în, uh, pe piața muncii, așa cum putem să ne dăm seama acum și cum spuneau petiționarii, iată că a ajuns și rândul universităților publice în statul spaniol. Prin uh, Ehm, această imagine a profesorului suplinitor, care a devenit o mână de lucru ieftină. Eu uh, sunt înspăimântată de cifre, cum spuneau petenții, că 41% din posturile de profesor universitar sunt posturi precare, cu salarii mai mici, cu nesiguranță, cu drepturi reduse. Uh, și cred eu că e o adevărată dramă pentru acești lucrători, dar o dramă de asemenea și pentru universitate, ca și parte din serviciu public, nu? Și în acest sens, înțeleg foarte bine că trebuia mai întâi să se adreseze acestor instituții publice, uh, pentru că e clar că e vorba de competențe ale statului, dar uh, Eventual ne putem gândi că, bun, dacă țin de competențele guvernului autonom, atunci trebuie să se adreseze și acestor uh, autorități uh, autonome. Ori răspunsul Comisiei Europene este unul foarte clar se, se respectă legislația europeană, condițiile unor lucrători uh, cu contracte determinate nu pot fi mai proaste decât uh, ale altor categorii de lucrători. Nu se poate permite să existe o prelungire an de an a acestor contracte și cred că plecând de la această linie de gândire am putea să intrăm în contact cu autoritățile uh, și când Comisia Europeană spune că e un aspect care trebuie să fie rezolvat în cadrul statului, în intern, uh, mi se pare că totuși uh, uh, neclar pentru că petenții au ajuns aici după ce au încercat deja să rezolve problema în intern și chiar au apelat și la uh, justiție. Acum eu am înțeles că asta ar trebui să fie calea, dar dacă acolo pe această cale nu s-a găsit nicio soluție, atunci uh, mă gândesc că Comisia noastră pentru petiții trebuie să preia această petiție și să o transmită mai departe autorităților. Cu acestea fiind spuse, e adevărat că e un subiect și politic. Ce doresc să spun prin asta? E vorba de un parlament, e vorba de un subiect politic, pentru că protecția mediului, protecția victimelor, protecția drepturilor lucrătorilor, e vorba de consecințe ale unor decizii luate sau neluate de guvernele noastre. Deci nu putem să separăm așa lucrurile și insist, tot ceea ce discutăm noi astăzi are și o latură politică. Condițiile de muncă sunt politice, respectarea mediului înconjurător e ceva politic. E vorba de chestiuni politice care trebuie să-și găsească o soluționare la nivel politic. Evident, pentru că dialogul și politica tocmai la asta servesc, la rezolvarea problemelor. Sunt absolut de acord și trebuie să facem acest lucru într-o manieră civilizată. Asta este demn. Și dau cuvântul acum domnului Becker. Danke, Frau Vorsitzende. Werte Petenten. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați petiționari. Din descrierea făcută, înțeleg, în primul rând, că la nivelul comisiei această petiție a fost analizată cu uh, maximum de atenție faptul că se face trimitere și la o clauză a Curții Europene pentru drepturile omului este important, pentru că exact această clauză a legislației europene este uh, obligatorie și pentru dreptul național. Deci, dumneavoastră trebuie să vă adresați instanțelor din țara dumneavoastră dar uh, modul uh, foarte pasional în care ați prezentat cazul dumneavoastră denotă faptul că guvernele nu sunt întotdeauna uh, foarte atente în ce privește transpunerea în practică inclusiv a legislației europene în dreptul național. Deci, influența pe care noi putem să o exercităm uh, sub formă de unei puteri uh, de tip soft a Uniunii Europene ne permite să ne adresăm uh, instanțelor din țara dumneavoastră și uh, să așteptăm și un punct de vedere al Comisiei pentru ocupare a forței de muncă, pentru că și acolo există colegi care pot să aducă o contribuție în sensul unei rezolvări pozitive, pentru că eu cred că um, trebuie respectat până la urmă dreptul muncii, trebuie să uh, înlăturăm abuzurile, faptul că există uh, forme de plată diferențiate pentru același tip de muncă. Așa ceva într-un stat european civilizat nu este permis și trebuie să li se facă dreptate celor care sunt victimele unei asemenea uh, abordări. Deci noi trebuie să insistăm să se respecte litera legii și bine înțeles că această petiție trebuie să rămână deschisă până când uh, se pronunță și Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. Pentru că după aceea, imediat, să uh, organizăm un sprijin pentru situația dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Domnul Marias. Από τη συζήτηση Mulțumesc. Putem uh, înțelege din această petiție că în Spania se întâmplă ceea ce se întâmplă și în alte țări, pentru că uh, și în Grecia există prevederi legale uh, în ce privește oamenii de știință care au contracte pe perioadă determinată, pe trei ani, dar care nu primesc aceeași salarizare ca cei care sunt angajați în universități pe perioadă nedeterminată. Cei care uh, uh, obțin asemenea uh, contracte de muncă pe perioadă determinată, deci uh, până la urmă um, au un tratament inegal în ce privește salariile, ceea ce nu este permis. De aceea trebuie să analizăm aceste cazuri pentru că în baza directivei care reglementează contractele de muncă pe perioadă nedeterminată și pe perioadă determinată um, își pot uh, obține până la urmă rezolvarea situației. Directiva trebuie să fie transpusă în practică în legislația și în dreptul muncii din toate statele membre. O altă chestiune care este importantă în acest context nu am putut să ă, ascult aceste prezentări de la bun început, le-am urmărit ă, doar pe te, ă, internet. Dar dacă acum salariile sunt mai mici, asta înseamnă că până la urmă și pensiile vor fi mai mici. Deci nu este vorba doar de o discriminare în perioada vieții active. În momentul în care acești oameni ajung la vârsta pensiei, vor fi uh, și uh, beneficiarii unor pensii mai mici și atunci uh, directiva 1999 nu va fi respectată și cred că guvernul spaniol ar trebui să fie obligat să respecte și acea directivă. Să vedem dacă Uh, asemenea practici în clipa de față sunt uh, foarte răspândite în Spania, pentru că în acest caz ar trebui să uh, declanșăm și din partea Comisiei o procedură de încălcare a legislației europene, o procedură de infringement. Uh, Sigur că ă, ă, se dorește poate o mai mare flexibilitate în ce privește încheierea contractelor de muncă, dar ă, să nu ajungem la o supraflexibilitate, pentru că trebuie respectate totuși prevederile legale. Deci petiția, într-adevăr, trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc, doresc să amintesc colegilor că astăzi, în întâlnirea cu coordonatorii, am avut o discuție și un schimb de vederi în legătură cu audierea pe care o vom organiza pe 22 noiembrie, sub titlul Protejarea drepturilor lucrătorilor eh, cu contracte de muncă temporare și în condiții de muncă precare. Deci ă, această audiere se va transmite pe internet veți putea să urmăriți această audiere chiar aflându-vă la Valencia, probabil că va dura mai multe ore și uh, am discutat de asemenea faptul că întreprinderile, companiile ca McDonald's de pildă abuzează de forța uh, de muncă. Iată că acum vorbim despre asemenea cazuri în universități, deci există o plajă foarte largă de uh, situații uh, cu care ne confruntăm. Și va trebui să combatem aceste practici, va trebui să colaborăm cu Comisia Europeană uh, pentru că uh, trebuie până la urmă să dăm un răspuns în uh, fața cetățenilor europeni. Cred că petiția, într-adevăr, trebuie să fie uh, rămână deschisă, să și am ascultat și pe reprezentantul Comisiei, există aici un, evident un caz de discriminare și v-aș încuraja să vă adresați instanțelor naționale pentru că uh, va uh, trebui până la urmă să aveți dreptul la apel uh, în fața unei instanțe naționale și noi, prin intermediul secretariatului, vom urmări evoluția acestui caz să vedem cum putem să vă susținem și vom continua și dialogul cu Comisia pe uh, acest subiect. Așa văd eu cum putem să procedăm pe viitor. Există obiecții? Nu. Nu. De asemenea, vreau să uh, ascult punctul de vedere că nu este o chestiune simplă, deci vă dau cuvântul în încheiere. Mulțumesc foarte mult. Noi Vă mulțumim. Mulțumim uh, Comisiei PETI pentru receptivitatea de care dați dovadă față de această problemă. E important și e important pentru foarte mulți lucrători. Dar este important și pentru cei care sunt studenți, pentru că ei reprezintă viitorul meu. Ceea ce le vom transmite va fi un mesaj pozitiv. Și aș vrea să fac un comentariu în ceea ce privește calea judiciară. Noi am încercat în anumite cazuri să tentăm această cale judiciară, dar ea singură nu va rezolva problema, pentru că nu putem uh, recurge la această cale decât posterior, când nu mai există altă soluție, când, nu, când s-a pierdut locul de muncă. Și asta e o situație în care prea mulți oameni se află, încât cred eu că e vorba de o decizie pe care guvernul, nu știu, autonom, național, trebuie să o ia și prin decizia noastră de a menține deschisă petiția, cred eu că vom putea lansa o formă de comunicare, noastră veți hotărâ cum, dar va fi ceva deosebit de important și va ajuta pe acești oameni, pentru că nu putem miza totul pe calea judiciară, care poate servi în cazuri concrete, dar nu poate servi pentru o întreagă categorie de persoane care se află într-o situație cu adevărat dificilă și care are de suferit pentru că este, uh, este uh, discriminată. Mulțumesc foarte mult. Prin această modificare, cu siguranță că vom continua să urmărim evoluțiile, dar, uh, cum spuneați dumneavoastră, e o chestiune care deja se întâlnește într-o manieră sistematică, nu sunt cazuri individuale. Deci, trebuie să ne asigurăm că Ă, această informație ajunge și în regiunea Valencia. Dar așa cum am spus și cum a spus și domnul Marias, ă, sunt situații care se întâlnesc și în alte state membre. Deci ă, și din acest punct de vedere constatăm că există un caracter sistemic. Și fie că e vorba de uh, universitățile din Uppsala sau din Atena, uh, asemenea situații se întâlnesc. Deci, uh, Sper ca și reprezentanții regiunii din Valencia să fi reținut punctul nostru de vedere în legătură cu această chestiune. Deci așa vom proceda. Bun. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care uh, au participat la această dezbatere și trecem acum la petiția următoare care este de asemenea una spaniolă, dar uh, iată că uh, avem petiții din uh, cele mai diverse domenii. Este vorba de petiția 161 în legătură cu practicile bancare ale Băncii Centrale Europene. Ar trebui să fie Alberto Aranz Santander și Susana Fernandez, petiționari, Dacă vă aflați în sală, vă rog, aveți cuvântul. Buenas tardes a todas y a O după plăcut plăcută tuturor și dacă îmi permiteți, mai întâi vreau să vă spun că e o adevărată, surpri... Uh, o adevărată surpriză să văd numai femei la prezidiu. Uh, și vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au oferit această posibilitate de a vă prezenta solicitarea noastră în Comisia PETI a Parlamentului European, cu începere de la secretariat până la grupurile parlamentare care ne-au susținut în demersurile noastre. Vreau să mă refer la toate colectivele și asociațiile care împreună cu noi luptă împotriva legislației naționale spaniole, care, de fapt, uh, se supune unor directive care provin din Parlament. Mă refer la Asociația de Ipoteci și Active, și vreau să mă refer la acele persoane care ne-au furnizat toate instrumentele necesare pentru a putea analiza situația creditelor ipotecare. José Manuel Novo. Și vreau să amintesc diferitele asociații care luptă împotriva speculei în Castilia, în Leon, în diferite regiuni, în Valencia, Alacoas, toate aceste orașe și uh, toate aceste asociații reprezentate. Noi ne revoltăm față de situația nedreaptă pe care o trăiesc consumatorii europeni comparativ cu restul Europei. Guvernul nostru transpune directive care ar trebui să fie care să le convină lor pentru a aplica o politică de uh, austeritate și uh, nu respectă drepturile cetățenilor. Uh, le aplică în acele limite, în astfel de situații în care noi credem că Comisia Europeană ar trebui să intervină. Care sunt consecințele? Având în vedere precaritatea, există o situație de discriminare a cetățenilor, există o opacitate a entităților bancare și a practicilor bancare și aceste entități financiare nu vor să aplice deciziile luate de Curtea Europeană de Justiție și nu vor să aplice rezoluțiile votate în Parlamentul European. Uh, care ar putea să contravină proastelor practici pe care ele le desfășoară. Și putem spune că a existat un adevărat sistem de precaritate socială pentru a spori beneficiile și care împing foarte multe familii în pragul sărăciei și a disperării. Um, e vorba de salarii nedemne, foarte mici, sărăcie energetică, sărăcie în rândul copiilor deci, o sărăcia cea mai absolută, inadmisibilă în secolul 21 într-un stat membru al Uniunii Europene. Noi luptăm pentru a contesta aceste lucruri alături de aceste familii. Am studiat normele, am studiat regulamentele, am studiat piețele financiare din Uniunea Europeană și încercăm să ajutăm familiile să treacă prin diferitele demersuri administrative în ceea ce privește confiscările ipotecare și așa mai departe. Încercăm să-i ajutăm pe oameni, să ajutăm familiile să-și relanseze situația și să beneficieze de o nouă șansă. Statul le-a uitat pe aceste persoane și până la urmă uh, e vorba de eforturi, eforturi economice care de fapt trebuie să, fie, uh, uh, să fie făcute de către cetățeni pentru a acoperi greșelile făcute de entitățile financiare și deciziile lor eronate. Și noi de aceea dorim să ne adresăm și băncii centrale europene, ombudsmanului european și altor entități care să încerce să găsească niște soluții. Petiția noastră adresată Comisiei dumneavoastră este, are drept scop ca uh, să cerem băncii centrale europene să existe o transparență sporită în ceea ce privește produsele bancare în ceea ce privește diferitele programe de răscumpărare a datoriilor publice suverane. Uh, e clar că există o astfel de atitudine din partea Băncii Centrale Europene și nu știm cum anume se derulează aceste programe și care sunt destinațiile finale ale acestor investiții, ale acestor fonduri. E vorba de entități private care au de câștigat de pe urma lor. Pentru că multe dintre aceste investiții, în fond, ajung în niște proceduri foarte opace și au de suferit de pe urma lor colegii și familiile lor. De aceea cerem ca Banca Centrală Europeană să facă un efort de transparență și să ne dea toate informațiile în ceea ce privește investițiile sale și care sunt, investi- care sunt entitățile financiare care și-au vândut activele, pentru că în acele active se află și ipotecile noastre cre pentru creditele imobiliare. Avem nevoie de un sprijin pentru a pune capăt proastelor practici care există în momentul de față. Când s-au vândut ipotecile noastre ca și active, e clar că atunci s-a pierdut toată legitimitatea pentru a, deveni, uh, uh, uh pentru a putea răscumpăra acele ipoteci și s-ar putea să ajungem din nou într-o situație de criză și până la urmă noi cetățenii sunt cei care de fapt mențin prin impozitele plătite uh, și uh, asigură existența acestor entități. Vrem să știm și noi unde ajung banii noștri, pentru că noi ca și cetățeni ne dorim ca drepturile noastre să fie respectate. Mulțumim! Bueno, pues siguiendo un poco, siguiendo un poco con la línea, pe aceeași linie de gândire, așa cum spunea și colega mea. Noi ne dorim ca Comisia dumneavoastră să se adreseze Băncii Centrale Europene și să-i ceară să respecte regulile în vigoare și să dea cetățenilor europeni posibilitatea, nu numai spaniolilor, posibilitatea să înțeleagă aceste uh, activități și operațiuni bancare. Contra familias que han la durante este proceso de estafa crisis a la que estamos în perioada crizei ne-am pierdut locuințele și pe piețele um, uh, interbancare uh, se vând aceste proprietăți. Anterior uh, am avut unele economii, au avut băncile economii, acum există un fel de speculă pe piață cu datoriile. Eu cred că această practică trebuie să înceteze pentru că nu este vorba despre uh, uh, principii uh, care merită să fie respectate. În aceste acțiuni ar trebui să existe transparență. Banca Centrală Europeană, prin achiziția de credite, a permis într-un fel ca și ca să Uh, scăpe băncile de, uh, de uh, activele toxice iar ipotecile au fost vândute de la unii la alții. În Spania există un lanț de actori care fac parte din uh, cei care tranzacționează ipotecile. În toate uh, regulamentele uh, nu mai există o protecție pentru investitori ca atare nimeni nu mai este obligat să dea seamă în legătură cu modul în care a procedat din păcate, ă, vorbitorul are un ritm care îngreunează interpretarea. A existat un decret ă, regal în anul 2005, dar noi știm că ă, și societățile care administrează ipotecile sunt parte a sistemului bancar Până la urmă, cetățeanul este cel care este privat de anumite drepturi pentru ca profiturile concernelor uh, și instituțiilor financiare să crească. Există familii întregi care au ajuns până la urmă pe stradă fără a se putea proteja împotriva nedreptăților comise. În momentul în care am constatat uh, că există asemenea cazuri în Spania, uh, am încercat să acționăm pentru contracararea acestor practici. Instituțiile financiare au obligația să uh, informeze ritmic în legătură cu evoluția fondurilor. Deci, uh, poate că am putea să aflăm în ce fonduri au ajuns ipotecile noastre, pentru că avem un drept la informare pentru a ne proteja familiile și locuințele. Mulțumesc foarte mult. I-aș da cuvântul acum uh, domnului Erhard sau doamnei Vilegas Martos să ia cuvântul uh, din partea comisiei. Domnul Erhard intervine. Am ni s-a oferit o imagine destul de uh, amplă în legătură cu um, uh, acțiunile um, și relația dintre Banca Centrală Europeană și modul în care uh, se constituie în Spania un depozite informații uh, legate de produsele care uh, au fost uh, tranzacționate și de locuințele care au fost ipotecate. Înțeleg că petiționarii doresc să obțină aceste informații pentru a afla ce se întâmplă după ce un credit a fost uh, vândut și unde a fost plasat în ultimă instanță pentru a se putea apăra păgubiții eventual în, în instanțe uh, cel puțin așa am înțeles eu solicitarea din partea petiționarilor. Petiționarii uh, au spus că uh, s-au adresat cu această cerință Băncii Centrale Europene și Ombudsmanului dar uh, răspunsul a fost că uh, nu uh, ține de drepturile și de competența Băncii Centrale Europene de a furniza aceste informații. Și da, și eu am ajuns la această, aceeași concluzie și voi explica de ce așa stau lucrurile. Pentru că Banca Centrală Europeană este un organism public are un mecanism unic de supraveghere și acționează în baza competențelor care i-au fost conferite prin regulamentul acestui mecanism unic de supraveghere. Nu poate să-și depășească aceste competențe atribuite de mecanism Băncii Centrale Europene. Asta înseamnă că Banca Centrală Europeană are responsabilități de uh, supraveghere prudențială a activității băncilor, dar nu are responsabilități în legătură cu uh, uh, fondurile uh, de garantare uh, din Spania nu uh, poate să acționeze deci în limitele competențelor conferite, iar piețele uh, acestor fonduri de garantare din Spania nu se supun uh, acestui regulament. Sigur că Banca Centrală Europeană poate fi percepută ca un fel de super monitor sau supraveghetor dar nu poate să acționeze atunci când este vorba de fondurile de garantare, pentru că nu i s-au conferit competențe prin regulamentul elaborat în cadrul mecanismului unic de supraveghere. Deci asta este tot ce pot să spun în legătură cu competențele Băncii Centrale Europene care nu poate să depăș- să-și depășească puterile pe care legea îi le conferă. Acestea fiind spuse, petiționarii doresc să spună unde ajung până la urmă ipotecile, cum sunt vândute, care sunt condițiile de vânzare. Dar asta ține deja de dreptul civil care uh, este în competența legiuitorilor naționali cu foarte puține excepții. Legislația europeană nu uh, poate uh, să se implice aici sau să constituie temei legale. După aceea, în ce privește informațiile legate de produsele tranzacționate în beneficiul celor care au fost deținătorii de credite sau care au fost afectați în calitate de consumatori privați, aici Banca Centrală Europeană acest organism public trebuie să respecte regulile care îi reglementează funcționarea. Banca Centrală Europeană, cum achiziționând aceste produse de la părți terțe, nu um, are posibilitatea să uh, refuze anumite produse și nici nu poate încălca nici regulile de protecție a datelor și de protecție a afacerilor publicând eventual informațiile solicitate pentru că există obligația de a păstra secretul de serviciu. Deci, în concluzie, nu există un temei legal pentru Banca Centrală Europeană pentru a furniza aceste informații și uh, nici nu poate Banca Centrală Europeană să uh, exercite o presiune asupra organismelor din Spania pentru a furniza aceste informații. Ar fi nevoie de un temei legal pentru Banca Centrală Europeană să acționeze în acest sens și acest temei legal nu există. Mulțumesc foarte mult. Îi uh, invit pe colegi să participe la această dezbatere. Domnul Maria are cuvântul primul. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de toate, doresc să mulțumesc prietenilor spanioli care au uh, adus în discuție acest subiect. E vorba de două chestiuni diferite. E, pe de o parte, vorba despre rolul Băncii Centrale Europene ca organism de investiție și supraveghere și, pe de altă parte, este vorba despre uh, creditele toxice pe care cu toții le cunoaștem. Și eu cred că Banca Centrală Europeană ar trebui să fie un organism monetar independent care supraveghează piețele naționale. 80% din bănci sunt controlate de Banca Centrală Europeană, cel puțin băncile mari. Banca Centrală Europeană este și parte a Troicii și este și investitor pe piețele financiare. Deci domnul Draghi are un fel de patru pălării pe care le poartă și este un fel de conflict de interese. Eu, a, noi am, cred că trebuie să elucidăm această problemă și în uh, Comisia uh, Monetară pentru că uh, ce fac băncile? Achiziționează credite publice și private. Eu cred că domnul Draghi a trebuit să ne informeze în legătură cu achizițiile pe care le face. În Grecia lucrurile stau în felul următor. Din 2005 uh, până astăzi, sume de multe miliarde au fost plătite, dar unde au ajuns acești bani? și uh, care sunt creditele pe care domnul Draghi le-a achiziționat. Nu ne uh, răspunde niciodată la aceste întrebări care sunt creditele private uh, care au fost cumpărate de pildă de către Banca Națională din Grecia. Draghi spune că nu primește sau nu furnizează aceste uh, informații pentru că trebuie protejați investitorii. Dar uh, în felul acesta cum aflăm noi care ar putea fi întreprinderile care sunt Um, avantajate de aceste achiziții de credite. Banca Centrală din Spania și Banca Centrală din Grecia au uh, cumpărat aceste credite doar de la anumite bănci, n-ar trebui să știm de la care. Deci, în Grecia ni s-a spus că au fost cumpărate credite și de la Banca de Investiții. Păi uh, aici e vorba și de Fraport. Um, au fost cumpărate credite de la Banca Centrală um, din Grecia de la ESM, care după aceea i-a impus Greciei uh, programul de austeritate. Și Comisia ne răspunde că nu există nicio obligație de informare. Eu cred că lucrurile trebuie scoase la lumină. Banca Centrală din Spania, Banca Centrală din uh, Grecia trebuie să lucreze transparent. Iar uh, creditele private sunt vândute și ajung după aceea în diverse fonduri și uh, după aceea uh, sunt uh, deposedați oamenii de casele care au fost ipotecate. Iar dacă o să uh, înceapă acum licitațiile electronice, cred că acest lucru uh, va ajunge în curând și în Grecia. Iar cel care uh, a obținut un credit, nici măcar nu mai știe unde a ajuns creditul său. Sunt niște practici incredibile. Băncile au primit 50 de miliarde de euro pentru a fi salvate și în Grecia. Cine a uh, dat acești bani. Se pare că uh, acești bani au fost de fapt luați de la poporul spaniol, de la poporul grec, pentru ca după aceea uh, oamenilor să li se facă viața amară. Deci, nu știm dacă uh, ipotecile au ajuns până la urmă în fonduri sau în alte părți. Deci, eu cred că uh, Comisia trebuie să găsească răspunsuri și soluții. În Cipru există următoarea reglementare. Dacă o bancă vinde un credit privat 100.000 de euro pentru o casă și uh, după aceea, acest credit uh, uh, este vândut mai departe pentru 3.000 de euro, atunci beneficiarul creditului trebuie să fie informat. Deci există soluții, există răspunsuri și noi am propune ca în principiu să se înființeze un fond pentru a uh, îi ajuta pe oamenii care au devenit victima unor asemenea practici de tranzacționare. Există propuneri, dar, doamnă președintă, odată în plus, ă, această problemă este o problemă politică, pentru că ă, am putea găsi soluții ă, și cu mai puțină birocrație. După aceea, alaltă ieri, domnul Tajani a adresat o scrisoare lui Draghi. Banca Centrală Europeană a adoptat alaltă ieri reguli noi. Băncile ar trebui în principiu să ă, fie protejate de aceste active toxice dar de ani de zile aceste uh, credite sunt vândute Tajani i-a spus lui Draghi că uh, nu poate să ia pur și simplu uh, decizia pe care a luat-o, pentru că este o chestiune care privește și Parlamentul European, pentru că și Parlamentul European are un drept de codecizie. Deci dacă Banca Centrală Europeană va continua să acționeze uh, în același fel, se va ajunge la o situație de criză, pentru că nu se ține seama de competențele Parlamentului. Voi încheia imediat. Eu regret faptul că nu avem niciun reprezentant din partea Băncii Centrale Europene prezent în sală. Ar trebui să menținem deschisă această petiție, ar trebui să ne adresăm și Comisiei pentru Probleme Monetare, ar trebui să îl informăm pe domnul președinte Tajani, pentru că eu cred că această petiție, într-un fel, este în legătură cu scrisoarea pe care domnul Tajani i-a adresat-o alaltă ieri domnului Draghi va trebui să adresăm o invitație să participe la ședința noastră și un reprezentant al Băncii Centrale Europene. Uh, BCE-ul este o instituție independentă, dar uh, nu este lipsită de control și uh, trebuie să înțeleagă acest lucru. Doamna da, E adevărat că problema creditelor ipotecare în Spania este o problemă gravă, serioasă, care provoacă adevărate tragedii, persoane care rămân fără adăpost, familii care uh, își pierd economiile și eforturile făcute o viață întreagă, dispar toate aceste economii. Chiar am avut și situații, oameni care s-au sinucis pentru că au fost uh, dați afară din casă, au pierdut casa. Și e adevărat că asta sunt situații care apar pe piața financiară, dar știm de asemenea și sperăm că și Comisia Europeană să fie alături de cetățeni și nu alături de aceste piețe și aceste puteri financiare. Acum, Adevărul este că ne-a, răspuns, ne-a surprins destul de mult răspunsul Comisiei Europene, pentru că mai întâi a zis că nu e competența Comisiei Europene, ci a Băncii Centrale Europene, după care a zis că nici e vorba de competența Băncii Centrale Europene, așa că e o metodă elegantă de a ne spune că de fapt nimeni nu are niciun fel de competență în domeniu. Lucru care e ciudat, pentru că există o directivă europeană în ceea ce privește dreptul de informare al consumatorului. Și atunci, când Banca Centrală Europeană sau când Comisia Europeană, una dintre cele două instituții, cineva e responsabil să se îndeplinească directiva europeană în ceea ce privește dreptul de informare al consumatorului. Și dacă un stat nu își îndeplinește îndatoririle de transparență și de informare a consumatorului, atunci e clar că statul respectiv trebuie să fie sancționat. Și avem competențe, în parte pentru Comisie, în parte pentru Banca Centrală. Și eu cred că mai degrabă sunt competențe la nivel de Comisia Europeană și există în directivă exigențe de transparență, de informare, ceea ce efectiv cer și petenții astăzi. Petenții, din ce am înțeles eu, nu, nici măcar nu cer ca ipotecile lor, să, dacă au ajuns în fonduri suspecte și nocive. Nu, ci pur și simplu cer să știe cine este titularul ipotecii respective a creditului ipotecar. Pentru că dacă știu cine este, atunci pot evita situații în care oamenii sunt dați afară din casă, familii întregi. De aceea cred eu că acum, da, avem o răspundere, avem competențe la nivel de Comisia Europeană, pentru că trebuie să se respecte directiva și în acest sens mă adresez Comisiei Europene pentru că da, există directive, nu? Ca să fie îndeplinite, să fie respectate și dacă nu, să intre în contact cu statul spaniol. Și, pe de altă parte, am o întrebare către doamna președinte a comisiei noastre, dacă avem posibilitatea ca și comisie de petiții să ne adresăm noi băncii centrale europene. Pentru că mie mi se pare că asta ar putea să fie o modalitate de a ne adresa băncii centrale europene, tocmai pentru a expune situația, lipsa de informare a utilizatorilor titular, cine, unde a ajuns ipoteca cui, cine este titularul ipotecilor și astfel am putea să transmitem aceste îngrijorări băncii centrale europene. Mie mi s-ar părea că ar putea să fie o modalitate de a obține informații și evident ne putem adresa și autorităților spaniole pentru a le întreba de ce nu respectă prevederile din directiva de uh, dreptul de informare al consumatorului. Dacă sunt colegii de acord, eu așa aș propune, dacă doamna, de acord, doamna președinte de acord, dacă petenții sunt de acord, poate că am putea să urmăm aceste doi, două căi să informăm Banca Centrală Europeană și, pe de altă parte, să contactăm autoritățile spaniole pentru a le întreba. Sau, mă rog, pentru a le spune că, uitați, există această petiție, există această lipsă de informare în atenția consumatorilor spanioli. După părerea mea, cam aceasta ar putea fi o soluție. Și cam atât. Mă opresc aici. Mulțumesc. Would the petitioners want to add something? Petenții doresc să mai adauge ceva după ce au ascultat intervențiile colegilor? Da? Atunci vă rog. Sí, eh, nos, nos han dado eh, la respuesta. Da. A, răspunsul comisiei nu putem fi de acord cu absolut nimic din tot ce a zis comisia. Absolut nimic ori nu ne-am exprimat noi bine, ori n-a priceput domnul de la comisie care e sensul comisie, petiției. Petiția noastră se bazează pe o directivă europeană din 2013 și avem toate regulamentele necesare în ceea ce privește supravegherea prudențială din partea Băncii Centrale Europene. Și în aceste regulamente 1224 din 2013, dincolo de supravegherea prudențială, mai există și o serie întreagă de reguli care vin și susțin acest subiect. Și în regulament se enumerează diferitele domenii. Apărarea, cooperarea cu Banca Centrală Spaniolă, apărarea intereselor consumatorilor. Un alt aspect Ceea ce spunem noi astăzi, am mai spus-o deja, acum câțiva ani de zile și au spus-o chiar și Comisia Europeană în momentul în care s-a adoptat acest regulament și s-a cerut băncii centrale spaniole să se publice informațiile în ceea ce privește diferitele instrumente și vehicule financiare utilizate pentru titrizarea, securitizarea acestor active. Și atunci ce se întâmplă cu aceste argumente? de fapt, e vorba de anumite documente care sunt preluate de aceste societăți de gestiune, dar nu sunt disponibile. E vorba de mii și mii de credite ipotecare pe care noi nu le putem studia, nu le putem analiza. Și ceea ce cerem noi, cerem să se îndeplinească regulamentul, atât și nimic mai mult, să se îndeplinească legislația europeană, 1024 din 2013. Și asta în toate prevederile sale, printre care și protecția consumatorilor, articolul 29. Acolo figurează. În așa fel încât, dincolo de argumentele pe care noi le-am prezentat și le-am prezentat în această petiție, ar mai fi și multe alte argumente importante legate de acest regulament, de aplicarea lui. Articolul 3, spre exemplu, se referă la cooperarea care trebuie să existe între autoritățile de reglementare, numai din partea Băncii Centrale Europene, ci și cu toate autoritățile care intervin pe piața de valori imobiliare, sistemele de pensii și așa mai departe, etc., etc., etc. Și 55 se referă la dreptul Parlamentului de a institui o comisie pentru a analiza aceste aspecte. Scrie clar în regulament. Deci noi nu vorbim de, de securitizare, de cedarea creditelor și așa mai departe. Nu. Și mai ales ne referim la faptul că se încalcă drepturi fundamentale consfințite în articolul 42, dreptul la acces la documente uh, pentru protecția consumatorilor, dreptul la informare, care nu are nimic de a face cu ceea ce ne-a spus Comisia. Și ni se pare incredibil, de neînțeles, faptul că în răspunsul său Comisia se referă la faptul că autoritatea de reglementare e așa un fel de operator. Păi el trebuie să supravegheze sistemul financiar din Uniunea Europeană, are un, un set întreg, o baterie întreagă de regulamente la dispoziție pentru a face acest lucru. Așa că noi exact asta vrem și cerem prin petiția noastră și mulțumim deputaților care au intervenit. Mulțumesc. Aș dori să vă atrag atenția asupra ceea ce am făcut deja cu această petiție, pentru că e un subiect foarte complex. Și e clar că ne-am adresat și Comisiei Econ și le-am cerut și lor un aviz și am un răspuns din partea lor, îl țin aici în mână și cred că ați primit și noastră, că în principiu a fost distribuită în sală, dar nu și la interpreți și aș vrea să vă citesc. Câteva rânduri din răspuns. Spune în felul următor, având în vedere că petiția a fost redactată, de când petiția a fost redactată, au existat evenimente majore în materie de securitizare uh, evocate în petiție. Parlamentul European, Consiliul recent au încheiat un trilog informal, au uh, finalizat negocierile, ideea fiind să ajungem la adoptare în prima lectură a regulamentului pe uh, securitizare, care va rezolva în parte uh, îngrijorările cele mai stringente ale petenților, odată ce acesta va intra în vigoare în 1 ianuarie 2019. Și, într-adevăr, textul la care s-a ajuns la un acord, în continuare este provizoriu, dar în principiu va trebui să fie votată în plen în octombrie, deci peste câteva zile, și regulamentul va cuprinde următoarele noutăți. Mai întâi, o transparență sporită, cerințe de transparență sporită, ceea ce va merge dincolo de ceea ce figurează în articolul 34 în legislația spaniolă. Uh, legea 5 de 2015 și crearea unei sistem de uh, securitizare în care autoritățile competente vor fi în măsură să obțină informațiile uh, adecvate pe toate operațiunile de securitizare, chiar și informații de la fiecare credit ipotecar în parte. Deci, în acest sens, e o noutate. Și documentul este semnat de colega mea, colegul meu, Roberto Gualtieri, președinte Econ. Deci, cred că ceea ce facem noi în momentul de față dovedește acest lucru. Domnul Maria, să-mi dați voie mai întâi să închei sau vreți să interveniți înainte? Da, să închei, da? Deci ce facem este că menținem despetiția deschisă și apoi ne vom adresa Băncii Centrale Europene printr-o nouă scrisoare cu avizul ECON anexat și vom încerca în mod politicos să oferim această invitație să participe la o ședință ulterioară a comisiei noastre PETI. Nu știu dacă vor veni, dar e bine întotdeauna să fii politicos, așa cum am mai spus de multe ori în ședința de astăzi. Și evident, BCE-ul are un regulament de procedură internă, însă cred că de funcționare, însă cred că asta e calea de urmat, pentru că asta va demonstra că luăm foarte în serios petenții. Și vom contacta, așa cum a spus doamna Albiol, Adinaur, vom contacta și autoritățile spaniole și vom încerca să le sensibilizăm față de întregul subiect, le vom transmite o copie a dosarului, deci acesta va fi și acesta un efort din partea noastră. Și domnul Marias, ce spuneați noastră că vreți să mai facem? Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate, sunt uh, de acord cu poziția exprimată de dumneavoastră și anume că trebuie să trimitem o astfel de scrisoare către BCE. Cu toate acestea, pentru că încă de la bun început Noastră ați evocat subiectul, uh, avizul din partea colegului Gualtieri. S-a ajuns la o negociere finală și mă gândesc că BCU trebuie să fie de față, să mai avem o discuție pe acest subiect, să mai vină o dată petenții și BCU să priceapă clar uh, că acest subiect trebuie monitorizat, că există un interes din partea cetățenilor, că nu e vorba doar așa de entități care pot funcționa în afară de orice tip de control. Deci, o, să fie o discuție transmisă pe internet, în mod clar, public, și să ne exprimăm puncte de vedere public, nu în spatele ușilor închise. Aici, în fața cetățenilor, cetățeni care lansează un apel către Parlamentul European, Uh, să cerem BC-ului să fie prezent, vom avea colegi, uh, deputați, vom avea petenți și mă gândesc că ar mai fi și alte aspecte care ar putea să fie adăugate pe ordinea de zi în momentul în care invităm BCE-ul. În așa fel încât să înțeleagă toată lumea că deciziile trebuie să fie luate în beneficiul cetățenilor, nu a entităților financiare și a băncilor. Așa că voi conta pe dumneavoastră în acest sens. Foarte bine, spune doamna președinte, vom face acest lucru. Mulțumesc petenților pentru călătoria lor până la Bruxelles, vă urăm drum bun spre casă și vom încerca să monitorizăm în continuare subiectul. Și acum vă propun să trecem la următoarea petiție, numărul 91 din 2013, tot în ceea ce privește transparența BCE. Petiționarul nu e de față, dar e de față comisia și sunt gata să dau cuvântul lui lui Hau Sebastian. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru faptul că oferiți Comisiei Europene posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere pe marginea acestei petiții, care cere BCE să dezvăluie anumite tranzacții financiare care au fost realizate în beneficiul său și în beneficiul parționalului său și se cere să se cunoască volumul de tranzacții financiare astfel realizate în ultimii ani, în, în anii acoperiți de petiție. Deci, se dorește publicarea numărului de beneficiari al acestor tranzacții financiare. Comisia a răspuns deja a petentului în februarie 2012 și în martie 2014. Și argumentele au fost următoarele. Mai întâi, că articolul 24 din statutul de funcționare BCE prevede că Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale au proceduri uh, care le permit să efectueze anumite tranzacții pentru personalul lor. Și Comisia a spus că nu cunoștea informațiile pe care le solicitau petenții. În continuare, așa este situația și am invitat petenții să abordeze acest subiect direct cu BCE. E vorba de un subiect de funcționare internă al BCE și argumentele exprimate de comisie atunci în continuare sunt uh, pertinente și astăzi. Și vrem să amintim faptul că și ombudsmanul european în aprilie 2012 sublinia că și Comisia Europeană a răspuns corect la această solicitare de informații și ombudsmanul a recomandat petenților să se adreseze mai specific uh, Băncii Centrale Europene pentru a obține aceste informații. Since the is not here, Pentru că petiționarul nu este prezent, îi dau cuvântul domnului Marias. Da, stimată eh, doamnă președinte, despre ce este vorba aici, în această petiție? Este vorba despre faptul că eh, în politica de eh, angajare de personal la Băncii Centrale Europene s-au produs nereguli Este un fel de sistem uh, pe care noi îl cunoaștem de uh, scoatere la concurs a posturilor uh, pentru funcționari, dar uh, Banca Centrală Europeană nu recurge la asemenea practici pentru că încheie contracte de muncă pe 2-3 ani într-o manieră prea puțin transparentă. Noi am dorit să știm uh, care sunt criteriile de selecție um, pentru angajarea personalului la Banca Centrală Europeană. Pentru că deciziile care se iau la BCE sunt importante pentru Uniunea Europeană. Ca atare, trebuie să știm uh, care este competența profesională a angajaților. E vorba de probleme de sărăcie, probleme legate de locurile de muncă. Uh, trebuie să existe criterii de angajare care să fie transparente. În clipa de față, această transparență nu există. În al doilea rând, ce se întâmplă cu aceste uh, condiții de uși batante, de revolving doors? Uh, cum uh, se operează cu ele, pentru că uh, nu există nicio prevedere de pildă care să interzică unui fost angajat al Băncii Centrale Europene ca după aceea, uh, după ce pleacă, să lucreze la o bancă privată. Uh, eu cred că trebuie să ne preocupe și această chestiune și poate că și alte comisii merită să se ocupe de această problemă pentru că au existat critici inclusiv în uh, presa scrisă iar structura personalului și uh, nivelul de salarizare ar trebui să fie până la urmă transparent. Criteriile de competență ar trebui să fie transparente. Bun. Vom proceda în felul următor, menținem deschisă această petiție și uh, trebuie să mai primim răspunsuri clarificatoare. Și uh, după aceea, uh, care sunt formulele de angajare a personalului, banca trebuie să uh, ne furnizeze uh, temeiul legal în baza căruia acționeze, pentru că noi trebuie să uh, avem aceste informații. În momentul în care vom primi răspunsurile, decidem uh, modul în care vom acționa ulterior. Bun, sunteți de acord? Atunci trecem la subiectul următor, care este de asemenea legat de Banca Centrală Europeană, este petiția 683. Petiționarul nu este prezent, comisia este prezentă și vă rog să ne furnizați uh, punctul dumneavoastră de vedere în această chestiune care de asemenea este complicată. Este vorba de nivelul scăzut al ratei dobânzilor. Petiționarul se plânge în legătură cu politica Băncii Centrale Europene de a menține un nivel scăzut al ratei dobânzilor ceea ce uh, spune că uh, duce la scăderea încrederii în politicile monetare. Este poate un moment în care ar trebui să fie revigorată uh, piața financiară și Comisia Econ a Parlamentului European a dat un răspuns Comisiei PETI în aprilie 2017 și noi dorim să ne referim la câteva aspecte care figurează în acest răspuns. Este vorba despre politicile monetare în zona euro, este vorba până la urmă însă de competențe exclusive ale BCE. Comisia respectă independența BCE și acest lucru figurează și în codul de conduită pentru Banca Centrală Europeană. Trebuie să respectăm independența BCE și pe de altă parte, Banca Centrală Europeană uh, trebuie, are o responsabilitate față de Parlamentul European uh, și uh, poate, de pildă, în Comisia Econ să furnizeze unele răspunsuri pentru că există și un raport uh, de inițiativă al Parlamentului European în legătură cu Banca Centrală Europeană și poate că uh, vom uh, găsi unele poziții vis-a-vis de poziția și deciziile Băncii Centrale Europene. Ehm, noi, din partea Comisiei, invităm petiționarii să se adreseze direct eh, BCE. Noi am primit eh, ieri un răspuns din partea BCE, ieri, pe 10 octombrie, s-a primit acest răspuns, l-ați primit și dumneavoastră. Este o scrisoare foarte lungă, în care Banca Centrală Europeană atrage atenția asupra unui număr de elemente Vicepreședintele Băncii Centrale Europene prezintă anual un raport în fața Parlamentului European uh, Eh, se spune aici și eh, există de asemenea niște reguli în ce privește eh, acțiunile și condițiile financiare în baza cărora acționează Banca Centrală Europeană. Dar eu cred că după ce studiem acest răspuns, eu l-am parcurs doar rapid, Trebuie să uh, vedem dacă vom ajunge la aceleași concluzii cu dumneavoastră, domnule Marias. Mulțumesc eu. Nu pot decât să spun că uh, ar trebui să discutăm uh, simultan ambele petiții deci și petiția 429, dar poate că după ce discutăm și această petiție voi mai adăuga ceva. Noi, uh, sigur, putem să le uh, tratăm împreună din uh, motive de conținut înrudit. Oricum, petiționarii nu sunt prezenți în sală. Bun, haideți să ne ușurăm puțin munca în această seară. Mulțumesc, doamna președintă. Petiția 0676 este foarte asemănătoare cu cea precedentă. Petiționarul se plânge de aspecte ale politicii monetare în domeniul uh, nivelului scăzut al ratei dobânzilor pentru cei care economisesc bani și uh, de asemenea, am avut uh, o solicitare legată de retragerea bancnotei de 500 de euro. După aceea uh, există și critici la adresa politicii monetare distructive a BCE în această petiție și în final petiționarul se plânge de faptul că Germania uh, Uh, a fost obligată să semneze diverse uh, tratate uh, elaborate în cadrul Uniunii Monetare și se subliniază ideea că emiterea de bancnote ține de decizii ale Băncii Centrale Europene dar că în felul acesta nu se respectă în totalitate prevederile tratatului iar Comisia Europeană ar avea obligații de gardian în ceea ce privește respectarea tratatului. Cred însă că nu putem să dăm dreptate petiționarului în acuzele pe care ni le aduce, pentru că nu avem competențe vis-a-vis de BCE. Domnule Marius, în legătură cu petițiile 683 și 676, doamnă președintă, Aici este vorba despre politica monetară a Băncii Centrale Europene și în toate cele trei petiții ă, aflate pe ordinea de zi. Aceasta este problema. Eu personal nu sunt de acord cu afirmațiile petiționarilor. Ei au o viziune subiectivă. Dar Aici este vorba despre exercitarea politicii dreptului la politică monetară și există state în sudul Europei care nu sunt de acord cu politica monetară a BCE. Dar trebuie să ne gândim că până la urmă exercitarea politicii monetare este de competența exclusivă a sistemului european a băncilor centrale, nu doar a BCE. BCE face parte din acest sistem. Cred că este o problemă de înțelegere a acestei chestiuni. Se crede eronat că politica monetară europeană ține de monopolul lui Draghi. Nu, este un monopol al băncilor centrale europene, un sistem central, dar din care fac parte multe bănci. Uniunea Europeană Monetară nu este singurul element. Există în țările de jos, în Franța, în Germania, economii naționale care funcționează foarte bine, dar există și alte economii care șchioapătă. Și în cadrul dialogului economic, cu trei luni în urmă, s-a pus întrebarea cum este posibil să ai o politică monetară unitară în state care au un nivel atât de diferit de dezvoltare, care se află în etape diferite de dezvoltare? Dacă uh, compari situația din Germania, cu cea din Italia și din Grecia, unde există mari probleme legate de sărăcie și de șomaj, e greu să înțelegi cum poți să acționezi unitar. Eu cred că la un moment dat zona euro trebuie să se schimbe și trebuie poate schimbate și uh, tratatele. Sistemul central bancar dispune de diferite diverse instrumente pentru a promova economia. Dar țările care sunt decuplate de la acest sistem, care au probleme economice mari, care se află sub această umbrelă de protecție, ar trebui să uh, poată să permită băncilor naționale să dezvolte o politică monetară proprie până uh, uh, la uh, procentajul uh, care înseamnă uh, contribuție la BCE. Grecia are um, doar 2% active, deci Până la nivelul de 2%, Banca Centrală din Grecia ar putea să dezvolte o politică monetară independentă. În acest mod, Ă, s-ar putea ă, aplica niște practici monetare care să nu respecte în totalitate deciziile băncii centrale europene. Doar în felul acesta competitivitatea statelor care sunt mai puțin dezvoltate ar putea să fie promovată. Deci, ă, petiția uh, este importantă pentru că se pune și o întrebare centrală. Cum stau lucrurile în zona euro? Pentru că aici există un fel de guvernare din partea Germaniei. Sigur că uh, Germania n-ar fi uh, de acord cu afirmația mea, dar Germania uh, nu uh, repartizează și nu distribuie uh, profitul către poporul german. Deci, trebuie să ne gândim la structura pe care politica monetară ar trebui să o aibă în cadrul Uniunii Monetare. Și la ultima ședință de la Strasbourg Uh, am referit și noi la necesitatea existenței unei transparențe. Sven Giegold s-a referit la acest aspect și uh, uh, se întreba cum putem să să garantăm o mai mare transparență a activității BCE. Eu cred că această petiție poate să rămână deschisă și Comisia pentru Probleme Monetare uh, Uh, ar trebui să găsească un răspuns cum trebuie configurate politicile monetare pe viitor, ce modificări ar putea să fie operate. Pentru că sunt petiții care se referă la chestiuni de ordin general, dar care ne oferă posibilitatea să discutăm chestiuni importante cum ar fi structura zonei euro. Mulțumesc, acestea au fost petițiile 91 și 121 cu acțiunile și scrisorile următoare, consider că asta ar fi suficient și că petiția se poate închide. Deoarece temele privitoare la transparență au fost abordate deja anterior, ca atare, următoarele două petiții, părerea mea este că se pot închide. Domnul Marias, numai 676 ar putea rămâne deschisă. Aceasta este petiția care se referă la uh, politicile de mediu, uh, politicile de nedemocratice și unilaterale. Politicile monetare nedemocratice și unilaterale. Deci acestea ar putea rămâne deschise. O în regulă. Deci 683 ar trebui închisă, după părerea mea, la fel și 429 și 676 161 și 91 le punem la oaltă și le vom aborda. E vorba de Banca Centrală Europeană. Domnul Marias. Domnul președinte, 429, ultima, ar trebui să rămână și ea deschisă pentru că se leagă de problema drepturilor fundamentale, care este o problemă separată de care încă nu am discutat. Deci, cred că aceasta ar trebui să rămână deschisă. 429 vorbește despre drepturile consumatorilor, e vorba deci de drepturile cetățenești. O problemă mult mai importantă în momentul de față, cu mult mai mare greutate. De aceea, cred că uh, petiția aceasta ar trebui să rămână deschisă și oricum n-am auzit nici de la comisie mare lucru despre asta. Doamna președinte, da, câteva cuvinte în legătură cu 429, dacă ne poate spune comisia, ca să putem avea și punctul său de vedere. Îmi cer scuze că vă pun în sarcină și această chestiune, știu că nu e ușor. Mulțumesc foarte mult. Pe scurt, în doar câteva rânduri, petiția face apel la Parlamentul European să-și, să-și uh, mențină poziția în legătură cu încălcarea drepturilor fundamentale de către BCE. Comisia consideră că, uh, se consideră că ar trebui schimbate modalitățile de operaționalizare și de, uh, uh, folosite de instituțiile de credit, obiectivul cadrului de reglementare fiind acela de a se garanta drepturile fundamentale. Și în acest caz, Comisia consideră că aceasta e o chestiune care ține de punerea în aplicare a politicii monetare – care intră în competența băncilor centrale naționale și îmi cer scuze că n-am menționat lucrul acesta anterior. Dar oricum este vorba de aplicarea politicii monetare în zona euro și îmi pare uh, nu pot decât să reiterez cele spuse anterior, BCE-ul este independentă în uh, felul în care își desfășoară această activitate de politică monetară și Comisia înțelege să respecte independența BCE din acest punct de vedere. Mulțumesc. Doamna președinte, da, este și motivul pentru care consideram că ar fi o idee foarte bună să închidem această petiție, dar îi voi da din nou cuvântul domnului Marias. Foarte succint, spune domnul Marias. Ultima petiție, așa cum a fost uh, depusă de către petiționar, practic uh, influențează ceea ce ar trebui să facă domnul Draghi ce ar trebui să scrie în uh, bilanț. Arătându-se că ar trebui acoperite și creditele neperformante. Aș face trimitere și la scrisoarea recentă a domnului Tajani. De aceea insist asupra faptului că doar 683 ar trebui să fie închise și că celelalte ar trebui să rămână deschise și uh, că ar trebui în continuare transmise scrisorile de care vorbeați iar referitor la încălcarea drepturilor omului, așa cum sunt ele consfințite în uh, Carta Drepturilor Fundamentale, deci încălcarea acestor drepturi de către BCE, e o chestiune care se află în centrul intereselor noastre, în Parlamentul European, dar și în rândurile cetățenilor. 683 poate fi închisă, dar pe cealaltă cred că ar trebui să o menținem deschisă doamna președinte. Bun, deci închidem 683, dar păstrăm deschise celelalte petiții în așteptarea votului în plen, care va avea loc peste doar câteva zile, după care vom vedea ce vom mai face cu ele. Dar în ce privește Banca Centrală Europeană, avem o mulțime de probleme în legătură cu ea, unde de discutat prin urmare, așa procedăm și închidem acum subiectul BCE. Am și depășit uh, orele de lucru ale unei bănci. Da, dacă s-ar închide băncile, spune domnul Maria, s-ar fi o problemă cu euro. Bun, trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi și mulțumesc reprezentanților comisiei pentru că au făcut tot ce au putut pentru a clarifica aceste probleme și vom reveni cu siguranță la acest subiect. Și acum avizul privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2016. Raportor este domnul Rebega, căruia îi urăm bun venit în, în comisia noastră și îi dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. <clears throat> Stimați colegi, după cum știți, avizul privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană este pe agenda Comisiei pentru Petiții în fiecare an. Comisia de fond pentru raport este Comisia Libe și știm din experiența anilor trecuți că raportul va fi extins și extrem de cuprinzător. Drept urmare, în calitatea mea de raportor pentru acest aviz, am considerat că Comisia pentru Petiții ar putea aduce o valoare adăugată acestui raport prin reflectarea aspectelor legate de drepturile fundamentale care au fost cel mai des ridicate de cetățeni în petițiile primite în anul 2016. Am încercat să valorific la maxim aspectele sesizate prin petiții, din totalul de 1569 de petiții primite în 2016, 254 au vizat drepturile fundamentale, adică un procent de 16%. Problemele ridicate au fost foarte diverse, de la libera circulație și drepturile aferente până la libertatea de exprimare, protecția mediului și egalitatea de gen. Totuși, având în vedere limita de cuvinte care se aplică vizelor, a fost imposibil să includ uh, toate aceste probleme în proiect, Drept urmare, a trebuit să fac o selecție și am considerat oportun să includ domeniile în care au fost înregistrate cele mai multe petiții. Astfel, proiectul de aviz pe care l-ați putut consulta deja include următoarele. În primul rând, ca urmare a Brexitului, un număr mare de petiții a fost primit de la cetățenii europeni rezidenți în Regatul Unit, îngrijorați că își vor pierde cetățenia europeană și, în consecință, le vor fi afectate libertatea de mișcare și dreptul de ședere. După cum știm cu toții, acest subiect este între prioritățile echipei de negocieri a acordului de retragere. Apoi, un număr mare de petiții vizează condițiile și tratamentele din închisori. Condițiile de detenție și gestionarea penitenciarilor intră în responsabilitatea statelor membre, așa cum știm, dar consider că acestea trebuie încurajate insistent să îmbunătățească condițiile de detenție și să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor deținute. Protecția drepturilor copilului este un alt subiect major. În plus, la nivelul Comisiei pentru Petiții a existat și grupul de lucru privind bunăstarea copilului, care a analizat în detaliu mai multe aspecte ale acestui subiect. Consider că copiii au ca prioritate dreptul la protecție și la îngrijiri pentru asigurarea bunăstării lor, iar statele membre trebuie să pună pe primul loc interesul superior al copilului și să utilizeze pârghiile deja existente pentru a uniformiza politicile în acest domeniu. De asemenea, un număr mare de petiții au vizat probleme legate de securitatea socială, precum portabilitatea prestațiilor sociale sau accesul la medicamente și tratamente. De altfel, <clears throat> în 2016, Comisia PETI a organizat workshop-ul privind accesul la sănătate și medicamente. Este regretabil faptul că numeroși cetățeni nu au acces la asistență medicală sau la medicamente și consider că statele membre trebuie să coopereze din proprie inițiativă, în special în ceea ce privește prețurile, rambursările și schimbul de informații. Am mai subliniat în aviz nevoia de protejare a mediului și de a dezvolta politici integrate în acord cu principiul dezvoltării sustenabile, având în vedere că cel mai mare număr de petiții primite au vizat acest domeniu, respectiv 17% din petițiile cu privire la drepturile fundamentale. De asemenea, am subliniat și nevoia ca statele membre să acționeze mai activ pentru a asigura egalitatea de gen, precum și că libertatea de exprimare și informare sunt esențiale pentru garantarea democrației și statului de drept, iar aceste drepturi nu trebuiesc limitate. Nu în cele din urmă, garantarea protecției consumatorului este un drept prevăzut în Carta Drepturilor Fundamentale, care a făcut obiectul mai multor petiții în 2016, în special cu privire la sectorul creditelor bancare. Drept urmare, statele membre trebuie să garanteze un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Doamnă președinte, dragi colegi, în speranța că acest aviz va primi un vot favorabil și că va contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor europeni, Vă invit să depuneți amendamente pentru orice aspecte care considerați că, au fost care nu au fost suficient reliefate. De asemenea, vă reamintesc că data limită, după cum știți, pentru depunerea amendamentelor este luni, 16 octombrie, ora 16. Aștept cu interes amendamentele dumneavoastră și sper să avem o colaborare în termeni cât mai pozitivi. Eu vă mulțumesc. Thank you very, very much and uh, I am I really Mulțumesc foarte mult. Îmi pare foarte rău că nu sunt mai mulți colegi în sală în momentul de față, deși există unul, dacă dorește să intervină. Nu sunt decât eu așadar. Prin urmare, o invit pe doamna Topol, reprezentanta Comisiei, să-și prezinte contribuția. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului Rebega pentru acest proiect de uh, aviz. Multe dintre lucrurile pe care le-ați menționat sunt relevante, într-adevăr nu sunt puține, dar din păcate asta este realitatea. Mai avem drum lung până când să asigurăm corespunzător protejarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Azi dimineață Comisia a prezentat în fața Comisiei Libe raportul său. După cum știți, uh, raportorul uh, răspunzător a fost prezent și aș insista asupra mesajelor cheie ale Comisiei în intervenția sa din această dimineață. Mai întâi de toate, Uniunea Europeană se bazează pe valori, iar carta este nu o listă de uh, alegeri, de opțiuni, ci obligație pentru statele membre care trebuie să pună în aplicare uh, dispozițiile sale. Al doilea lucru se referă la uh, monitorizarea independentă și externă, un lucru foarte important. Raportul pune accentul în mod deosebit pe rolul instanțelor naționale și pe cel al Curții Europene de Justiție, pe apărătorii drepturilor omului, pe instituțiile de drepturile omului și, desigur, pe organizațiile societății civile. Și, în fine, dar nu cele din urmă, Drepturile sunt pentru toți, a arătat Comisia și cred că raportul privind carta reflectă lucrul acesta, punând accentul pe progresele înregistrate în ce privește legislația privind drepturile omului, privind drepturile procedurale pe marginea cărora s-a legiferat mai recent, ară arătând însă și care sunt acele aspecte unde mai trebuie muncit, egalitatea de gen, romii, sărăcia în rândurile copiilor, migrația, și v-aș reaminti două evenimente care s-ar putea să vă intereseze, ținând seama de problemele pe care le-ați menționat în acest aviz, și anume, pe data de, pe, în datele de 6, 7 și 8 noiembrie exist, ă, se va organiza forumul privind drepturile copiilor, care se va concentra pe detenția copiilor, va exista și un colocviu al Comisiei, un colocviu anual privind uh, drepturile fundamentale, care va avea loc pe 20 și 21 noiembrie. Este a treia ediție și anul acesta se va concentra pe drepturile femeilor. Mulțumesc! I thank you very much for that edition and uh, I would... Mulțumesc foarte mult pentru această adăugire și dau din nou cuvântul domnului raportor dacă dorește să mai adauge ceva. Um, first of all, I would like to thanks... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să îi mulțumesc uh, colegei de la Comisie pentru această scurtă informare, însă în același timp vreau să vă asigur că drepturile fundamentale trebuie să fie pentru toți și trebuie să ne batem pentru asta. Chiar dacă uneori avem puncte de vedere diferite la nivel politic, dar drepturile nu țin de opinii politice, ci sunt uh, ceva care merită mai multă implicare din partea noastră a tuturor, indiferent de opiniile noastre politice. Și pot să vă asigur că rămân deschis să discut despre fiecare detaliu în parte pe marginea acestui raport. Mulțumesc foarte mult și reiterez că termenul este ora 3 după amiaza pe 16 octombrie, adică luna viitoare. Și cu acestea încheiem ordinea de zi a ședinței de astăzi și vă doresc tuturor o seară foarte plăcută. Mulțumesc!